Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Haideți să începem. Așa cum știți, această audiere este organizată de AFCO în cooperare cu ECON. Va fi condusă de mine în lipsa doamnei Dantua Hübner, ea va ajunge ceva mai târziu. Și, de asemenea, domnul Gualtieri, principalul obiectiv este să avem, desigur, un schimb de păreri cu experții, ideea fiind să îmbogățim ideile Comisiei și activitatea viitoare cu privire la aspectele instituționale ale guvernanței un, politicii Uniunii Economice și Monetare și a Eurozonei. Audierea e organizată în două seturi distincte, de o oră și jumătate fiecare. Prima parte e organizată de Comitetul Economic și Monetar și ne vom concentra pe rolul Eurogrupului în cadrul guvernanței economice. Apoi a doua sesiune, sub responsabilitatea Comisiei de Afaceri Constituționale se va concentra pe aspectele instituționale ale guvernanței zonei euro, se va concentra pe subiecte legate de legitimitate, responsabilitate democratică în, luarea, în procesul decizional. Sper că această audiere ne va ajuta în activitatea noastră, va reuși să ne ajută să îmbunătățim guvernanța democratică a zonei euro în beneficiul cetățenilor. Și dori să le aduc aminte experților că prezentările nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute. Vă rog să respectați această limită astfel încât să avem o dezbatere cu membrii prezenți. V-aș mai aduce aminte că Întâlnirea aceasta noastră este transmisă pe internet. Și acum cred că putem începe. Dăm cuvântul domnului Goltieri, care va prezenta prima sesiune. Mulțumesc. Mulțumesc vorbitorilor, oaspeților și uh, Comisiei pentru această inițiativă. Consider că e un moment potrivit. Iată, lucrăm în acest uh, cadru al mai multor președinții pentru a relansa procesul și reflectând asupra uh, rolului Eurogrupului, un aspect crucial, desigur, Acest Eurogrup e o instituție interesantă. E, într e cumva arată uh, complexitatea sistemului. Experții ne vor explica detaliile. E o instituție informală, care de fapt nu ia decizii oficiale, Articolul 136 din tratat ne spune despre întâlnirea din Consiliu, unde Consiliul se întrunește, dar membrii eurozonei uh, votează. Și avem aceste noi prerogative ca urmare a acestei guvernanțe. Dată fiind, dată fiind și natura interguvernamentală a mecanismului de stabilitate, avem, iată, această instituție care nu are un corespondent la nivelul instituțiilor care reprezintă pe cetățeni. Eu cred că nu e neapărat necesar să existe acest lucru, dar, în fine, natura instituției importantă, merită analizată. Mai există și un Eurosummit, care din nou nu apare niciun tratat, dar e definit în uh, acest tratat interguvernamental. Situație complexă la nivel instituțional. Și iată locul unde se iau uh, decizii importante la nivelul zonei euro. Cu atât mai mult, un moment important pentru a purta această discuție. Și dau cuvântul primului vorbitor, <clears throat> domnul profesor Daniel Gross. Mulțumesc, <clears throat> mă bucur să fiu astăzi aici și doream să spun de la început că nu sunt jurist și nici expert în uh, probleme constituționale, dar uh, am gândit că ar fi util să vorbesc un pic despre fondul coordonării politicilor economice și ce ne dorim să atingem cu acesta. Și apoi Comisia și alții eh, prezenți astăzi aici vor putea vorbi despre fond. De aceea, titlul prezentării mele este care este ideea, care este motivul pentru această coordonare și pentru guvernanță. E important că atunci când vorbim de cadrul actual să avem în vedere acest subiect și mai ales când ne gândim la ce dorim să atingem și cum dorim să îmbunătățim lucrurile. Următoarea planșă, vă rog. istorică pentru început să vă dau o imagine de ansamblu asupra modului în care văd eu lucrurile și apoi vom discuta motivul pe care îl văd economiștii pentru această coordonare și anume situația în care de ce efecte au deciziile luate într-o țară? Dacă crește deficitul bugetar într-o țară, în ce măsură poate aceasta influența alte țări? Unii economiști numesc acesta efectul extern <clears throat> și aceste efecte variază în magnitudinea lor, în felul lor, depinde de starea economiei, desigur, și de aceea s-ar putea să fie nevoie de diferite metode și niveluri de coordonare. Nu știu dacă se vede scrisul, poate nu are rost să insist asupra complexității sistemului. Sunt multe elemente incluse aici. Există pachetul de 6, cel de 2, există sistemul compact. Ideea acestui puzzle este de a îmbunătăți coordonarea politicilor economice. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra acestui citat al Comisiei, care spune în mod implicit, cu cât e mai mare criza, cu atât mai mult avem nevoie de coordonare a guvernanței economice. Ceea ce e logic, da, dar ce se întâmplă dacă nu avem o criză? Avem nevoie totuși de coordonare și în acele cazuri pentru că multe dintre instrumentele pe care le avem acum sunt avute în vedere uh, în legătură cu o posibilă nouă criză și ce e de făcut în acest sens. Dar economia a funcționat mult timp fără de criză. Crizele vin uh, odată la 20-30 de ani, să sperăm că nu mai des. Și ar trebui să nu ne bazăm politicile doar pe situații de criză, să vedem ce trebuie să se întâmple în condiții normale. Acesta este mesajul meu principal, probabil greu de văzut de către dumneavoastră. Avem cele două axe cu diferiți indicatori. Pe axa orizontală avem riscul acelor efecte uh, ulterioare, secundare, ce se întâmplă pe măsură ce apare criza, iar pe verticală avem mecanismul de coordonare și nivelul în care, măsura în care e obligatoriu. În stânga jos, condițiile normale economice fără criză coordonarea e uh, lejeră, relaxată și nu există elemente obligatorii. Realitatea ne arată că țările se întâlnesc, tot fiecare spune ce face în propria țară, toată lumea spune foarte bine și toată lumea se întoarce acasă și uh, nu se întâmplă mai nimic, de fapt, sincer să fiu. Crește, trecem la nivelul următor, trecem la nivelul de stabilitate, ajungem la limite și coordonarea devine mai strânsă pentru că pe măsură ce cresc uh, deficiturile și apare riscul de criză, <clears throat> crește și ideea unei cooperări mai strânse. Și în dreapta sus avem atunci uh, țările în situații dificilă, în țările care au nevoie de finanțare, nivelul cel mai puternic de interferență, ceea ce se întâmplă astăzi în Grecia, de exemplu. De multe ori, de multe ori greu de uh, potrivit cu ideea de suveranitate, dar interferența este necesară când o țară nu se mai poate finanța riscurile eh, sunt mari, sunt eh, pericole pentru piețe. E vorba de bani până la urmă. În comunitatea împrumută bani acelor țări, are și un interes legitim a vedea că țara respectivă ia măsurile necesare pentru a-și putea plăti acele datorii la un moment dat. Iată, deci o corelare uh, logică deja în uh, momentul actual, în măsura în care se există interferență cu uh, sistemul intern al unei țări și măsura în care țara e în criză sau zona e în criză. Cred că e logic până aici. Dar, după cum am spus mai devreme, trebuie să ținem cont de faptul că aceste efecte depind mult și de starea economiei. Și de aceea aș dori să spun mai multe în acest sens și ce se poate schimba. Acest aspect e fundamental când vorbim de un sistem de uh, guvernanță economică. Sunt prevăzute două elemente. unu Dacă țara face deciziile fiscale greșite, avem procedura de uh, dezechilibru sau dacă există dezechilibre externe în procedura uh, dezechilibrului macroeconomic. Acestea sunt cele două proceduri care se referă la sursele principale de șocuri, de criză și de efecte secundare. Aș dori să intru mai în detaliu pe următoarea planșă. Am încercat aici un uh, tabel care ne arată dacă decizia uh, politică a unei țări, dacă are un efect asupra altor țări și dacă are vreun efect asupra mediului economic. Să mergem pe linia de mijloc, politica fiscală, rândul din, uh, scuze, coloana din mijloc. există o interes într-o situație obișnuită. S-ar spune acum da, vorbim de situația Germaniei, de exemplu, cererea internă mare a Germaniei aduce importuri mai mari din alte țări, cresc, crește ocuparea în alte țări și cum în alte țări există șomaj ridicat, ar fi deci un interes ca Germania să aibă un deficit mai mare. Aceasta e situația actuală cu uh, dobânzi zero dar într-o situație obișnuită, dincolo de situația actuală, situația ar fi totuși diferită. Într-o situație normală, te spune că dacă Germania are deficit fiscal, există cerere mai mare din partea altor țări, dar și uh, presiune de a crește și atunci impactul net asupra altor țări poate fi ambigu. Pot să vedem care dintre cele două efecte va fi mai mare. Nu e dificil de spus. În anii 90 s-a văzut acest lucru clar când s-a reunit Germania <clears throat> și a fost o mare creștere a importurilor, a nevoii de import, dar și dobânzile au crescut. Beneluxul a profitat pentru că au exportat către Germania și dobânzile nu erau așa de mari. Dar Italia și și Spania și Portugalia au avut, s-au confruntat cu criză pentru că n-au avut exporturi, exporturi prea mari către Germania, dar au avut celelalte efecte de suportat. Această situație nu e deloc teoretică, e foarte practică. Dacă ne așezăm și să stăm de vorbă și vedem care e politica optimă pentru zona euro, ar trebui uh, Eurogrupul să ceară Germaniei o expansiune fiscală, în situația actuală, răspunsul e poate simplu, dar în situația obișnuită, răspunsul e foarte dificil de dat. Impactul asupra diferitor țări poate fi diferit. E un aspect practic și când o instituție dorește o coordonare, trebuie să ne adresăm acest, să discutăm această întrebare. Nu există un răspuns clar pentru toți deodată. Nu știm care sunt uh, efectele asupra tuturor țărilor și același lucru e adevărat și pentru acele celebre reforme structurale. Cele care sporesc productivitatea. Să un exemplu concret. Se spune de multe ori, Germania reformați-vă serviciile astfel încât uh, serviciile să îmbunătățească, să investiți în cerere și astfel beneficiază ceilalți, celelalte țări. Ar, uh, pe orice model am merge, am putea alege și calea inversă. Reforma sectorului serviciilor, care sporește productivitatea, duce la competitivitate mai mare pentru Germania și importuri mai puține pentru ceilalți. Deci ceilalți ar putea să piardă. țările din periferie lor li se spune îmbunătă îmbunătățiți-vă competitivitatea ca să fiți mai buni, dar germanii se spune îmbunătățiți-vă serviciile ca să fiți mai buni. Adică lucrurile acestea nu sunt compatibile între ele. <clears throat> E un exemplu tipic, s-ar putea spune, dar eu aș spune că, iată, așa arată problemele practice cu care ne confruntăm când vrem să avem o politică economică pentru întreaga zonă euro. Și în special dacă ne gândim la uh, logica de a spune diferitelor țări ce au de făcut și mai ales ce n-ar fi trebuit să facă. Există un interes legitim în, comunitar, în comunitate în a obliga o țară să-și uh, să facă o reformă a sectorului serviciilor și e și în interesul celorlalți. De fapt, nimeni nu știe cu adevărat. De aceea sfatul meu ar fi ca în afara situațiilor de criză ar trebui să fim foarte atenți să nu supraîncarcăm aceste mecanisme de guvernanță, să nu uh, oferim prea multă <clears throat> uh, guvernanță unor lucruri pe care noi la Bruxelles le considerăm importante și utile, dar nu putem fi siguri de efectele secundare și care e logica uh, nevoilor la nivel comunitar și elementelor naționale. De aceea aș uh, recomanda că dacă există dubii, poate ar fi bine să ne abținem și să ne concentrăm mai mult pe prevenirea crizelor <clears throat> și să îmbunătățim sistemul financiar. În concluzie, aș spune că sistemul financiar ar trebui să fie puternicit să reziste mai bine în situații de criză, dar probabil că nu avem nevoie de o coordonare mai strânsă, nici în zone fiscale, nici în zone uh, structurale, în afara perioadelor de criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gros! Un mesaj foarte clar. Sper că de aici va decurge o discuție interesantă. Dau cuvântul celui de-al doilea vorbitor, domnul Reni Repazi. Yeah. Good morning, Mr. Chairman. Bună ziua, domnule președinte Gualtieri, eh, domnule vicepreședinte și membrilor eh, Comisiei Econ și Comisiei eh, Afaceri Constituționale. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o la această audiere publică ce privește aspectele instituționale și ale noilor reguli în materie de guvernanță economică și rolul Eurogrupului. E vorba deci de rolul Eurogrupului în contextul guvernanței economice. Eu sunt uh, jurist și m-aș axa pe perspectiva juridică așadar și din această perspectivă nu e mare lucru de spus. Rolul Eurogrupului este unul minor, conform protocolului numărul 14 din raportul de la Lisabona, privind Eurogrupul, principala sarcină a Eurogrupului este, citez, să discute doar chestiuni relate de răspunderile specifice pe care ei, miniștrii din zona euro, o le împărtășesc în ce privește moneda unică. Așa cum a spus domnul președinte Gualtieri la început, Eurogrupul este o entitate informală, nu e vorba de o instituție a UE, nu poate să adopte măsuri legale cu caracter obligatoriu și asta a fost um, confirmată de o serie de hotărâri ale tribunalului care au respins cererea de a anula o decizie a Eurogrupului vizând băncile cipriote în martie 2013. Tribunalul a spus foarte clar că deciziile Eurogrupului nu produc efecte juridice și absența completă a Eurogrupului în sistemul de legislativ al Uniunii și capacitatea sa inexistentă de a adopta măsuri obligatorii arată de ce, prin Tratul la Lisabona, Eurogrupul nu dă socoteală pentru acțiunile sale. Nu există niciun fel de obligație a Eurogrupului de a informa publicul sau alte instituții privitor la activitățile pe care le conduce și nu există reguli de transparență pentru Eurogrup. Nu există procese verbale ale întâlnirilor Eurogrupului, numai niște rezumate, deci pe scurt, ale celor discutate. Transmise participanților la întâlniri, președintele Eurogrupului nu este obligat legal să participe sau să apară în fața Parlamentului European și nu are de ce să se teamă de vreo consecință negativă legată de o, o contraperformanță a Eurogrupului. Cu toate acestea, și mă repet, o astfel de lipsă de responsabilitate um, poate fi tolerată din punct de vedere juridic în ceea ce privește o formulă informală a miniștrilor care fac un schimb de vederi, însă în situația actuală Eurogrupul s-a schimbat. Chiar și înainte de criză Eurogrup uh, uh era cumva văzut ca un fel de schiță pentru o guvernanță economică europeană. Mă întreb dacă criza a transformat această schiță într-un adevărat tablou. Și a doua întrebare este dacă acest tablou se va transforma la loc într-o simplă schiță după trecerea crizei. Asta e o altă întrebare. Înainte însă, aș vrea să reamintesc pe scurt cadrul tratatului care vorbește despre guvernanța economică europeană. Statele membre au politici fiscale și economice care sunt coordonate prin procedura multilaterală de supraveghere. Consiliul adoptă linii directoare pentru economic, politicile economice și pentru cele de ocupare. Comisia monitorizează performanța economică a statelor și conformitatea. Când sunt probleme, Consiliul adoptă recomandări către statele membre vizate pentru ajustare. Economicile, politicile economice proaste, fiscale, de asemenea, sunt sancționate de către piețele financiare prin creșterea ratei dobânzilor la obligațiunile guvernamentale pentru că pe aceste piețe statele membre joacă pe picior de egalitate cu instituțiile private. Bugetele statelor membre sunt monitorizate de către Comisia Europeană. Hotărârile uh, legate de existența unui deficit excesiv, recomandările care vizează uh, remedierea situației de deficit și deciziile care vizează calendarul de conformitate, precum și eventuale sancțiuni, cu toate aceste hotărâri sunt adoptate de Consiliu. Uh, dacă deciziile, recomandările Consiliului pe cele două proceduri vizează statele membre din zona euro, numai cei din zona euro pot să ia parte la vot. Celelalte state membre la Consiliu însă nu sunt împiedicate să participe la deliberări și să-și prezinte pozițiile. Care este eh, rolul Eurogrupului în acest context? de guvernanță economică. Inițial nu se preconiza niciun fel de rol pentru Eurogrup. Asta s-a schimbat când s-a adoptat acel pachet cu șase măsuri. În procedura MIC, MIP, Comisia Europeană trebuie să informeze Eurogrupul în ce privește aceste măsuri. Raportul anual al Comisiei uh, este discutat de către Eurogrup și Comisia trebuie să ia în considerare aceste recomandări atunci când face recomandări pentru statele membre. Apoi, în regulamentul cu două măsuri, Um, Eurogrupul a primit alte și alte posibilități. Statele membre trebuie să supună planurile bugetare și cele legate de datorie, nu căt, numai către Comisie, dar și către Eurogrup, care monitorizează și evaluează. Comisia Europeană prezintă avizul tău privind aceste planuri bugetare Uh, către Eurogrup, care apoi discută situația bugetară a fiecărui stat membru, iar rezultatele pot fi făcute publice dacă este cazul. Dacă acum uh, ieșim din cadrul uh, pur textual al juridic care este pregătit pentru Eurogrup, și ne gândim că avem un, niște forumuri în care se întâlnesc tot timpul aceleași persoane la Eurogrup, ajungem la concluzia că Eurogrupul astăzi este un forum care discută foarte multe lucruri diferite, dar care până la urmă are un impact foarte important și de o rol în ce privește guvernanța economică. Nu numai că se discută bugetele și datoriile statelor membre ale zonei euro, dar aceleași persoane care formează Eurogrupul sunt și cele care sunt în Consiliul de Administrație SM, deci de supraveghere, care pot să ia măsuri în ce privește uh, asistența dar care și votează la ECOFIN. Având în vedere că cei de la Eurogrup se întâlnesc tot timpul în ajunul uh, Consiliului ECOFIN, discuțiile și deciziile pe aceste subiecte pot să fie cumva uh, formate, formulate la aceste ședințe informale și apoi doar consfințite la Consiliul ECOFIN. Acest rol de fapt al Eurogrupului ca și entitate, ca și instituție, este, a, a, arată este arătat de faptul că avem în acest Eurogrup reprezentanțe Comisiei prin comisarul de resort, dar și uh, Banca Centrală Europeană care participă aici. Asta pune probleme legate de independența BCE-ului dar mai pune și probleme legate de modul și măsura în care BCE-ul influențează deciziile politicile care, politice care sunt luate în afara mandatului care a fost trasat, o problemă care a fost identificată recent de avocatul general Cruz Vialon în avizul tău în cauza OMT și avem și o perspectivă germană aici, apropo. Poziția aceasta puternică a Eurogrupului înseamnă așadar că nu este o simplă schiță sau un precursor al guvernanței economice europene, ceea ce înseamnă că avem mari probleme de legitimitate care vor fi mai departe discutate în al doilea panel. Probleme juridice de asemenea, Curtea de Justiție în cauza C27 per 24, Comisia versus Consiliul, a spus că procedurile de guvernanță economice preconizate de către tratate nu pot să fie subminate. Din formulare și din logica sistemului uh, consfințită de trastat uh, se arată că Consiliul nu poate să nu urmeze uh, măsurile din articolul 104EC, dar nici măsurile pe care el însuși le-a impus prin regulamentul numărul 1467 pe 97. Deci nu poate să urmeze o procedură alternativă pentru a adopta o măsură care n-ar fi exact decizia uh, Uh, care ar putea fi adoptată în condiții uh, diferite, dacă se urma de deci o procedură diferită de cea normală. Asta se referă în particular la excluderea statelor membre care nu fac parte din zona euro de la deliberările care vizează tot ce înseamnă supravegherea multilaterală și procedura de control bugetar. O simplă funcțiune de consfințire dată de către Consiliul ECOFIN Uh, a măsurilor deja hotărâte în Eurogrup ar încălca tratatele. Dreptul primar dă dreptul statelor membre care nu fac parte din zona euro să poată să-și prezinte vederile în ce privește eurozona, deci în Consiliu și practic să controleze cumva um, um, statele membre din zona eurozon, uh, mă scuzați, din zona euro, însă nu au drepturi de vot. Și aici uh, mă refer la următoarea sesiune, cumva, în uh, remarcile mele finale. Tratatul consideră că Consiliul este cel care ia uh, este instituția care ia măsurile de guvernanță economică. Consiliul reprezintă cele 28 de state membre, iar tratatul nu restricționează decât dreptul de vot în ce privește zona euro iar uh, statele membre care nu fac parte din zona euro nu sunt împiedicate să participe la acele uh, ședințe ale Consiliului privind uh, zona euro și să spună dacă au probleme. Și deci înseamnă că controlul zonei euro este o sarcină a Uniunii în general. Astfel, o legitimitate democratică pentru guvernanța economică europeană, oricare ar fi aceasta, înseamnă că trebuie să existe un control democratic din partea unei entități parlamentare, deci e vorba de Parlamentul European. În concluzie, domnule președinte, stimați membri, Eurogrupul de la început și juridic vorbind n-a jucat decât un rol minor în contextul guvernanței economice. Acest rol a fost consolidat de legislația anticriză. Astăzi, Eurogrup joacă un rol de facto semnificativ în contextul guvernanței economice și uh, adună sau cuprinde mai mult multe eh, discuții care au loc în statele membre legate de bugete, de decizii și de recomandări privitoare la supravegherea multilaterală, de um, procedura de control bugetar, precum și discuțiile legate de uh, ESM. Acest um, rol puternic, de fapt, nu este reflectat uh, printr-un mecanism bun de, legitim, de uh, legitimitate democratică. Înseamnă că continuăm pe calea tăcută a interguvernamentalizării deciziilor în Uniunea Europeană. Vreau să închei aici această primă intervenție și aștept cu nerăbdare să continuăm dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Repazi, un punct de vedere foarte puternic și și unii spun că poate guvernanța economică după criză nici nu mai ar fi <laughs> uh, uh, utilă. Unii spun chiar că Eurogrupul este o entitate ilegală în afara legii. Iată, dezbaterea se prezintă foarte, foarte furtunoasă, interesantă. Haideți să vedem un al treilea vorbitor, domnul Xavier Rago directorul Observatorului francez pentru conjunctură economice, economică. Vă rog. Ok, um, thank you for having me. Uh. Mulțumesc. Dați cuvântul pe această temă de coordonare economică în Europa. Voi vorbi în limba engleză, am și câteva slide-uri. Intervenția mea va fi oarecum diferită față de celorlalți doi uh, invitați. Și întâi de toate vreau să vă spun că toți considerăm că Eurogrupul uh, e o instituție cheie ce coordonează politicile economice în Europa. Asta pentru că, așa cum ne-a arătat-o cazul Greciei, și care a atras foarte multă atenție, în termen mai general, cred că ne dăm seama că poate anumite constrângeri generate de zona euro, a monedei unice, Uh, nu au fost suficient luate în seamă în variantele anterioare de coordonare. Acum, în lumina crizei, ne dăm seama că e nevoie de mai multă coordonare, lucru mai puțin clar înaintea coordonării. Uh, luând în serios uh, întrebarea lansată de Daniel Gro, avem nevoie de o structură de coordonare pentru vremuri normale și o altă procedură pentru perioada de criză. Ne putem gândi la o coordonare integrată. Ei bine, eu cred că e nevoie de un astfel de mecanism de coordonare integrată și ar trebui să ne oprim puțin, să reflectăm și poate că eh, evoluția Eurogrupului ca instituție ar putea fi de folos în a aduce înainte politica economică a statelor din zona euro. Intervenția mea se bazează pe o contribuție pe care am realizat-o împreună cu Agnes Benasichere, um, un mix de politici pentru zona euro. N-am să intru în toate detaliile, ele sunt explicate foarte clar în textul pe care aveți la dispoziție. Acum uh, nu o implic pe Agnes în această temă, ci mi exprim propriul punct de vedere personal. Cred că trebuie să ne gândim la problema coordonării în Europa și în mod specific în zona euro. Și trebuie să ne concentrăm aici pe elementele realmente specifice ale faptului de a dispune de o monedă comună. Există multe aspecte ale coordonării, multe sunt importante, utile, educație, justiție, chiar și anumite aspecte ale pieței forței de muncă. Acestea sunt cruciale pentru integrare, pentru eficacitate economică, dar ele nu sunt strict legate de constrângerile aduse de o monedă unică. Sunt atât de multe elemente cheie încât ar trebui întâi de toate să ne concentrăm tocmai pe moneda unică, să promovăm bunele practici, dar fără a impune niște practici precise în anumite aspecte, cum ar fi justiția sau alte exemple pe care le-am putut, putut da. E important bună oară în cazul uh, recomandărilor specifice pe țară. Știm că coordonarea statelor membre e întotdeauna problematică. De ce? Pentru că e o temă de ce ține de democrație. Guvernele nu sunt alese pentru a apăra interese altor țări, ci pentru a apăra interesele cetățenilor lor. Problema responsabilității și a asumării temelor europene de către statele membre întotdeauna dificilă. Și cum a spus și Daniel Gro, politicile naționale și deciziile care merg cu ele trebuie luate în calcul și trebuie să ne gândim la tema subsidiarității în profunzime pentru a permite preferințelor naționale să se exprime în deciziile de politică economică. Acestea fiind spuse, în nota pe care v-am prezentat-o, noi susținem că există trei aspecte ale coordonării care ar trebui discutate probabil în fiecare lună. 1. Divergența nominală în zona euro. Știm că E o temă ce ține de dinamica prețurilor, a costului unic al muncii, o divergență între sectoare în fiecare țară și știm că aceste divergențe nominale în momentul de față sunt uriașe. Pentru a vă da cifre, Germania poate că e subestimată cu 20% comparativ cu uh, alte țări. În Grecia e supraevaluată cu 30%, Acestea sunt doar cifre. Însă divergențele cu care ne-am confruntat în ultimii 10 ani sunt uriașe și ele trebuie corectate. Știm că va dura, poate chiar 10 ani, dar e nevoie de coordonare pentru aceasta. Bună oară! Dacă spunem tuturor statelor că trebuie să-și scadă prețul unic, costul unitar al muncii, e un nonsens. Costurile muncii trebuie calculate în mod relativ, comparativ, țară cu țară. Dacă toate țările scad costul unitar al muncii cu 10%, euro se apreciază cu 10%, nu va apărea niciun efect economic, decât deflație și regres. Ceea ce experimentăm deja, așa? Deci trebuie măsurate efectele comparative între țări și nu țară de țară. Iată de ce e nevoie de coordonare pentru a corecta divergențele nominale. Al doilea uh, element, fluxurile de capital. Acestea sunt destabilizante, vedeți istoria Spaniei. Proasta alocare a fluxurilor de capital pot avea efecte uriașe. Se poate uh, investi în sectoare cu productivitate scăzută și cu impact scăzut asupra creșterii, creând bule, precum cea imobiliară. Comitetul Economic pentru Sistemic monitorizează fluxurile de capital pe o bază țară de țară, dar e nevoie de coordonare europeană și mai ales în zona euro. Vorbim aici de uh, contul curent național. Mai mult decât atât, uh, managementul bazat pe cerere, uh, care merge mână în mână cu uh, orientarea de politică bugetară. ne lipsește un management bazat pe cerere agregat și de unde ne confruntăm cu depresie. Din nou intervin divergențele invocate nu am luat suficient în considerare contagiunile fiscale și bugetare de la o țară la alta. Acum știm, grație unor instituții precum femei, care uh, a lucrat mult pe această temă, știm că această temă se lega de politica BC, care a intervenit prea târziu, poate din motive politice, pentru a implementa cantitativizarea în timpul crizei, ne-a lipsit managementul bazat pe cele, dar aceasta trebuia făcut de BCE și nu prin politicile bugetare și fiscale. Am pierdut deci câțiva ani de stabilizare activității economice, de unde merg un pic repede poate, dar asta e punctul meu de vedere. E, aceste trei elemente sunt cruciale pentru coordonare. Pentru Eurogrup, pe aceste trei teme trebuie să ne concentrăm. Știm că atunci când vorbim despre aceste lucruri, toată lumea spune, da, s-a făcut totul prin procedura de dezechilibru macroeconomic, MIP, și uh, indicatorii, subindicatorii, 29 la număr, iau în considerare aceste lucruri. Știm aceste lucruri pentru guvernanța economică, dar fiecare punct poate, poate fi legat de un raport ascuns, de un alineat, bună oară, um, uh, din uh, analiza anuală a creșterii, bună oară. Uh, toate aceste lucruri sunt împrăștiate prin diverse documente. Noi ori noi avem nevoie de o ierarhie clară și de o declarație clară pe fiecare temă și a nu pierde vremea cu uh, elemente secundare în termen de coordonare. Știm că această listă de cumpărături, ca să zic așa, are uh, și defecte în termenii procedurii în vigoare. Nu există o ierarhizare Tratarea este asimetrică între uh, țările cu surplus și țările cu deficit. Știm că acest tratament asimetric uh, e o temă istorică. Keynes deja se referea la aceasta, dar uh, pentru a corecta dezechilibrele curente, se uită de țările cu surplus și totul se concentrează pe țările în deficit care trebuie să ia măsuri. Iată, aceste lucruri trebuie corectate, reechilibrate. Ce putem face? Iată care sunt propunerile pe care le facem noi, propuneri concrete, pentru a permite, cum spuneam, Eurogrupului să se alinieze la aceste teme. Deci, propunerea ar fi următoarele. 1 și pentru a interacționa și cu Daniel Gro, temele sunt diferite în timp. Divergența nominală e un proces, nu de criză, ci un proces care durează 10 ani de acum înainte. Managementul bazat pe cerere e un proces ce ține de perioada post-criză. Fluxurile de capital este un proces ce ține de o etapă pre-criză, pentru a preveni crizele. Iată, aceste trei teme au orizonturi temporale diferite. Uh, termen lung, uh, proces pre, respectiv post criză, dar toate se leagă de dezechilibre macroeconomice pentru că există contagiuni între toate aceste aspecte. Deci, la nivel european, Eurogrupul trebuie să discute aceste uh, trei teme. Cum putem face acest lucru? Cum putem ameliora asumarea de către statele membre a procesării informației, a structurii fără a crea prea multe rapoarte suplimentare. Am putea spune că reformăm analiza anuală a creșterii și semestrul european. Dar asta în profunzime. Deci contribuția noastră e nu aceea de a schimba tratatele, ci să creăm un Consiliu un organism independent Știm că autoritatea bugetară și fiscală nu funcționează în toate statele membre pentru a discuta prognozele. Deci vorbim de un organism uh, național care să se ocupe de cele două elemente cheie, și anume dinamica salarială, competitivitatea, asta în toate statele membre. Deci un organism independent care să evalueze uh, acest aspect și dezechilibrele fiscale în fiecare țară. Și un al doilea pas, propunem o rețea europeană, sau mai bine zis, în zona euro, de organisme care să producă rapoarte europene care să țină seama de efectele de contagiune, care să țină seama de efectele agregate în uh, zona euro și poate chiar în nivelul întregii Uniuni. Și cu aceste trei tipuri de rapoarte independente am obținut informațiile cheie pentru analiza anuală a creșterii și raportul Eurogrup. Și atunci Eurogrup ar putea lua o poziție pe baza acestor rapoarte, arătând că dezechilibrele identificate toate cele trei rapoarte pot fi abordate ca temă a coordonării în lunile imediat următoare pentru a rezolva dezechilibrele și așa mai departe. Pentru a crea o dezbatere economică pe uh, aceste teme, pornind de jos în sus din statele membre și apoi ajungând la nivelul european. Și cu asta am încheiat. Mulțumim uh, foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Încercând să reacționez la ultimul vorbitor, eu unul Înțeleg motivația economică a nevoii unei astfel de politici de, co- politici de coordonare economică în cele trei zone citate. Sunt de acord, dar am și un punct de întrebare. Cum am putea obține o astfel de coordonare pe baza unui mecanism care nu face decât să adauge o nouă instituție, un Consiliu fiscal, bugetar, uh, ce fac aceștia? Se, se întâlnesc, discută un raport, apoi merg la Eurogrup. Um, eu cred că dacă e să pun cap la cap viziunea dumneavoastră economice și analiza instituțională a celorlalți vorbitori cu care sunt pe deplin de acord, încă observ că, firește, cu condiția de de a uh, identifica nevoile, chiar dacă mă situez în dezacord puțin cu primul vorbitor, eu unul nu sunt convins de mijlocul prin care putem atinge obiectivele citate. Practic, dacă e să avem o analiză independentă la nivel național, cum putem solicita coordonarea la nivelul Eurogrupului și care să poată realmente să afecteze politicile economice din zonele respective. Mie mi-e greu să uh, îmi imaginez că așa ceva s-ar chiar întâmpla. Și revenim la argumentul lui uh, Daniel Gro. Din punct de vedere economic, nu prea sunt de acord cu dumneavoastră, tocmai pentru că ne-a arătat criza, ce se întâmplă cu fluxurile de capital și e limpede că e nevoie de o mai bună uh, coordonare. Dar chiar și așa, cu acest tip de guvernanță și instrumentele pe care le avem, e deosebit de dificil să obținem acțiuni obligatorii la nivel național care să fie și administrate într-un uh, fel comparabil cu ceea ce ar putea face un singur ministru de finanțe într-un stat anume. De unde întrebarea mea către dumneavoastră toți. Cum putem ameliora coordonarea politicilor economice? Cum putem ameliora cadrul de guvernanță economică? și sunt de acord cu domnul Repazi, trebuie utilizate instituțiile Uniunii Europene cât mai mult, Consiliul poate mai mult decât Eurogrupul și așa mai departe, dar pentru a ajunge la o politică economică comună care să susțină moneda unică, e oare mai bine să mergem într-o altă direcție și anume sporirea resurselor pentru a avea mai bun capacități de reacție. Cred că obiectivul de a controla perfect 19 sau 28 de bugete naționale și politici economice e ceva ce niciodată nu se va putea obține. Pur și simplu e imposibil. Iată de unde o soluție mai rațională. Poate, dincolo de entitățile așa zis federale, e de a consolida stratul de instrumente la nivel UE în loc de a încerca să administrăm nivelurile statale. Pentru că la un așa numit nivel federal nu cred că vom putea să obținem elemente concrete și eficace ale politicilor comune. Iată reflexia pe care o purtăm și ca Parlament pentru a încerca să identificăm diversele mecanisme sau uh, soluții de coordonare economică, uh, inclusiv capacitatea fiscală, capacitatea de investiție, pentru a demonstra care sunt capacitățile UE dedicate zonei euro. E o abordare diferită care ar putea simplifica uh, Uh, responsabilitatea democratică. Îmi pare rău că am intervenit atât uh, de detaliat și ultima remarcă, domnule Repasi, într-adevăr, există o lipsă de asumare a responsabilității de către Eurogrup. Eurogrup se supune regulamentului celor șase măsuri, six-pack, și e nevoie de un dialog și o raportare cu, uh, vis-a-vis -vis de Parlamentul European Uh, deci nu e de ajuns să se raporteze vis-a-vis -vis de Consiliu și Comisie, ci trebuie și noi să fim puși la curent cu ce se întâmplă la Eurogrup și trebuie să lărgim um, această sferă de dialog, să o consolidăm, deoarece Eurogrup de fapt are un rol economic mai puternic decât cel care fusese prevăzut în tratate. Acum îi dau cuvântul domnului Rosati. Yes, thank you, Chairman. I'd like to... Uh, Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc uh, celor trei uh, vorbitori. Am două întrebări. Una pentru domnul Gros. El ne-a prezentat un grafic interesant care ne arăta că cu cât mai mari efectele secundare asupra statelor membre vecine, cu atât mai bine coordonate ar trebui să fie politicile naționale. Sunt de acord. Dar apoi a venit cu un tabel prin care am prezentat o poziție mult mai sceptică. Cel puțin așa am văzut eu lucrurile. Și m-am sunt mirat. El e sceptic în ceea ce privește coordonarea dar se referă la recomandări specifice pentru statele membre. <clears throat> Coordonarea însă poate fi văzută și ca un mecanism. Dar când vorbim de măsuri specifice, de recomandări specifice, acestea pot fi bine definite sau mai puțin bine uh, elaborate câteodată sunt contraproductive, într-adevăr. Deci, pentru a evita confuzii, l-aș dori pe domnul, să-l întreb pe domnul Gros să ne spună dacă acest scepticism al dânsului se referă la ideea de coordonare, ideea unui mecanism cu uh, nevoia de a-l avea, care crește cum, odată cu efectele secundare, sau se referă în exemplele sale doar la măsuri specifice luate în momente specifice. A doua întrebare e pentru domnul profesor Rago. De acord cu analiza dânsului, însă nici aici nu mă convinge concluzia finală cu nevoia de a elabora trei consilii independente, de a le înființa în fiecare stat membru. Nu înțeleg de ce. Dar întrebarea mai importantă ar însemna aceasta că zona euro ar trebui să nu mai fie un sistem de coordonare bazat pe reguli, ci să treacă la un sistem bazat pe instituții, pentru că aceasta ar schimba cu totul tratatul. Asta cu adevărat ar presupune că zona euro devine reprezentarea unei, unui corp federal. Eu cred că uh, coordonarea logică poate să se bazeze doar pe reguli, reguli cu care s-au declarat de acord toate statele membre. <clears throat> Mulțumesc, Silvi Gular. Intervention, Mulțumesc pentru intervențiile pe care le-am auzit. Îmi pare rău, Daniel, că n-am auzit tot ce ai spus, dar cunosc uh, care sunt opiniile tale. Ne întâlnim destul de des. În primul rând, mă bucur că această dezbatere are loc și că este așa de uh, bogată. În statele membre nu se întâmplă așa, dezbaterea aproape nu există și nu vreau să par polemică sau să exagerez, dar cred că e greu de spus că sistemul bazat pe reguli uh, chiar uh, a mers. Statele membre ar fi trebuit să se ridice la înălțimea angajamentelor, ceea ce nu s-a întâmplat chiar și în țara pe care o cunoști cel mai bine. În ce privește prezentarea domnului Repasi, vreau să-i pun o întrebare. Există o diferență între chestiunea generală de lipsă de transparență, de legitimitate, accountability, care poate nu sunt întotdeauna traduse în limbile noastre sau în franceză, uh, a organelor care iau decizii, oricare ar fi acestea, pentru că să nu uităm uh, cum a jucat Consiliul în uh, formarea Eurogrupului. În 2029-2012 s-a luat o decizie istorică a, Eurogrup, a Consiliului care a dus la uh, sporirea rolului BCE și mi se pare că amestecăm cumva lucrurile. Problema nu este numai Eurogrupul, și chiar dacă luăm în considerare și ecofinul, nu uh, ieșim la liman, pentru că, într-adevăr, uh, uh, chiar dacă spunem că miniștrii care merg la Bruxelles uh, dau socoteală apoi pe plan național, eu cred că legitimitatea aceasta și darea de socoteală democratică nu sunt deloc atinse. Cred că uh, situația s-a schimbat din două motive. În primul rând, pentru că am cunoscut criza și au existat sisteme de contribuții ale unor state, dar nu ale tuturora și mie nu-mi place când se spune că Parlamentul European cu cele 28 de state membre reprezentate care va continua să asigure perenitatea SM în condițiile în care în toate statele membre participă la mecanismul de supraveghere și nu mi se pare normal și încălcăm și tratatele. Și o altă problemă este aceea de a ști nu, mă scuzați. Al doilea aspect care s-a schimbat, dacă ne uităm la protocolele anexate tratatelor, la vremea aceea logica era următoarea. Uh, să se ia în considerare faptul că statele membre nu au intrat în, în zona euro sau nu încă, dar nu mai avem astăzi această logică. Nu putem să mai trăim în provizorat astăzi și obiectivul comun pare să nu mai existe. Și atunci avem două probleme. Uh, Parlamentul European reprezintă 28 de state membre, vizând probleme care nu au loc în 28 de state membre. Și apoi, Parlamentul European, uh, regula DONT, totul se bazează pe naționalitate. Și atunci Parlamentul nostru poate că dă dovadă de lipsă de coerență. Fie dăm uh, la o parte uh, acest uh, criteriu al uh, naționalității și nici nu mai interesează pe cine mai numim la comisie ca naționalitate, ci ne concentrăm pe capacitățile lor, fie nu. Și atunci aș pune o întrebare dumneavoastră, domnule Pati, dar și celorlalți membri. S-ar putea eventual să avem o situație care să vizeze chiar și Parlamentul și anume o uh, reprezentare democratică a zonei euro, uh, la discuții să participe și colegi care nu au intrat în, uh, ale căror țări nu au intrat în zona euro, nu deocamdată, dar care uh, la momentul votului vor vota în funcție de apartenență la zona euro. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci uh, ne trezim într-o formulă instituțională care depășește cadrul european. Mulțumesc! You know that this would be... Mulțumesc. Știți că acest lucru nu se poate face conform tratatului actual și ar trebui să revenim. Domnul președinte, aș dori să vedem răspunsul, intervine vorbitoarea. Dar dacă tot avem această discuție, spune președintele, <clears throat> știți că sunt cu atât mai interesat de acest punct. <clears throat> Pare rău pentru această paranteză, domnul Rangier. Foarte pe scurt, trebuie să spun că nu-mi dau seama cum putem gestiona problemele zonei euro fără instituții ale zonei euro. Pentru mine acest lucru e foarte clar și cred că cu accelerarea crizei din Grecia, vom ajunge mai devreme decât mai târziu la aceste instituții. Am o întrebare pentru domnul Gros. Eu nu văd cum anume am putea apăra ideea că dincolo de criză nu am avea nevoie de coordonare. Ce mi se pare mie interesant de comparat este că dacă nu am avea moneda euro, tot am avea nevoie de coordonare. Pentru că impactul acestor efecte secundare există, or, ar exista oricum. <clears throat> deci eu nu-mi dau seama cum putem spune că această coordonare nu ar fi necesară decât în timp de criză. Se pare ciudată această declarație. Avem și experiența de dinaintea zonei euro, când anumite decizii luate, de exemplu în ceea ce privește marca germană sau în Regatul Unit, au avut uh, efecte asupra celorlalte țări. și probabil aceste legături sunt chiar mai strânse acum. <clears throat> Deci va fi nevoie întotdeauna de coordonare, nu doar în timp de criză. E singura mea observație. Sigur că mai există și problemele juridice, dar le putem discuta în uh, sesiunea următoare. Mulțumesc, urmează domnul Cristogonos. Mulțumesc. Două observații pe scurt, dacă îmi permiteți. Prima observație. Discuția de azi și abordarea generală a Uniunii cu privire la guvernanța pe timp de criză se referă doar la ce se potrivește din punct de vedere economic există un deficit major în ceea ce privește drepturile omului. Uniunea nu ar trebui să se bazeze pe obiectivul stabilității financiare. Acesta este doar un mijloc pentru a atinge alte obiective descrise în articolul 2 din tratat. Și se vorbește de drepturile fundamentale, în primul rând, care sunt trecute în cartă adică drepturi economice și sociale, care sunt încălcate în mod masiv de modul în care Uniunea a răspuns la criză. De deci, aș spune că, în primul rând, avem nevoie să ne asigurăm că orice măsuri se iau ca răspuns la criză sunt uh, analizate în mod adecvat și <clears throat> se garantează compatibilitatea lor cu Carta Drepturilor Fundamentale. E o problemă gravă și gravitatea poate fi subliniată de faptul că regulamentul 472 din 2013 spune în primul articol, face trimitere doar la articolul 28 al uh, drepturilor, Cartei Drepturilor Fundamentale, ca și când toate celelalte articole ale cartei nu s-ar aplica măsurilor de guvernanță economică. Lucru inacceptabil care creează de fapt o situație de urgență în Uniune care va falimenta până la urmă Uniunea pe termen lung. A doua observație se referă la al doilea tip de deficit. E vorba de lipsa unui evaluări de impact internațional independente. Se dictează statelor membre o serie de măsuri în cadrul acestei guvernanțe economice, că nu există nicio evaluare de impact, niciun mecanism independent independent așadar de structurile Uniunii, care ar putea face o analiză obiectivă, în măsura în care există obiectivitate, care să evalueze așadar obiectiv impactul acestor măsuri. Vă mulțumesc! Mulțumim și ultima observație, doamna Silva Pereira. Domnul, scuze. Mulțumesc tuturor oaspeților. Câteva întrebări pentru domnul Gros. Dânsul vorbea de coordonare, în special în timp de criză. Dacă am înțeles eu bine argumentul dumneavoastră, spuneți că în timp de criză știm mai mult sau mai puțin ceea ce avem de făcut pentru că nu există alternative și dacă punem întrebarea într-un mod interesant, știm că pentru Europa e important să existe expansiune în Germania, în exemplul dat <clears throat> ne spuneți că știm ce să facem în timp de criză, deci uh, trebuie să ne coordonăm. Să mă întreb dacă cu adevărat așa stau lucrurile. Am avut o am văzut o dezbatere foarte vastă cât privește ce trebuie făcut în timp de criză. Adică nu putem spune că ce se face pe timp de criză e destul de clar. dincolo de criză, cum spune domnul Rago, sigur trebuie să și prevenim criza, deci iată, avem nevoie de coordonare și în afara perioadei de criză și mai avem nevoie de ceva și după criză, deci trebuie să ne coordonăm și după criză. Dar mai sunt și alte obiective de atins. Avem nevoie de coeziune socială, conversiune, coeziune în general, obiective care nu sunt legate direct de gestiunea crizei. Asta ar fi o primă observație și în al doilea rând, care ar fi implicațiile instituționale. <clears throat> ale acestei idei, cum că coordonarea e necesară doar pe timp de criză. Am avea o instituție pe care nu am folosit-o tot timpul? să o folosim uh, în funcție de discuțiile politice cu privire la ce e de făcut Să avem un sistem și îl utilizăm doar pe timp de criză? Cum vedeți lucrurile? Mulțumesc! Mulțumim! Rog vorbitorii să nu depășească 4 minute dacă se poate. Um, There seems to be general agreement that, uh... Mulțumesc foarte mult. Da, se pare că există un consens cum că există o diferență între perioada de dinainte de criză și cea în timpul crizei, după criză și logica subiacentă coordonării. Dar asta nu înseamnă că știm ce e de făcut, efectiv. Dar există un consens că în anumite țări asta e mai coordonarea este mai importantă decât în altele, uh, și în timpul crizei este foarte clar că logica este aceea de a ne coordona, de a lucra împreună. Însă aici predomină logica majorității și minoritatea trebuie să se supună. Apoi, criza trebuie împiedicată pe cât posibil și cred că avem mecanisme de prevenire a crizei, mecanismul de prevenire a dezechilibrelor și așa mai departe și avem și mecanisme de gestionare a crizei care n-au fost încă uh, testate, vorba de fondul privind rezoluția unică și așa mai departe. Și în ce privește Irlanda și Spania și așa mai departe, avem o experiență, importanța este, important este să nu lăsăm să derapeze lucrurile. Avem deci mecanisme noi care încă nu au fost încă testate și altele care au fost deja uh, folosite. Dincolo de prevenirea crizelor și dincolo de sistemul de criză, dacă am adăuga la aceste mecanisme noi aspecte, spunând țărilor că trebuie să faceți asta și asta pentru că e interesul zonei euro și nu pentru că e interesul țării proprii, e bine, coordonarea ar însemna măsuri specifice pentru țară, măsuri pe care o țară trebuie să le ia singură ea nu le-ar lua ca atare. Deci trebuie cumva să constrângem. Pentru că am văzut că recomandările pentru țară de multe ori sunt ignorate de către țările respective și țara respectivă știe foarte bine până unde poate să întindă coarda ne uitând nicio clipă prioritățile proprii de politică internă, care de multe ori sunt mai importante deci decât politica europeană. Problema apoi este și cea implementării. În cazul Italiei, cred că am tot, avut vreo 15 ani de recomandări care să îmbunătățească sistemul de justiție. Toate guvernele s-au angajat să facă acest lucru. Toate guvernele au prezentat măsuri în acest sens. După 15 ani nu s-a schimbat nimic. Trebuie oare să continuăm în acest sistem de recomandări pe care nu le putem în niciun fel impune? Toate guvernele spun da, bineînțeles, și după aia fac cu totul altceva sau schimbă pe aici, pe acolo. Deci, sunt probleme dificile, așa cum dificilă este și reforma pieței muncii. Economiștii discută și dezbat furtunos în legătură cu reforma pieței muncii, proactivitatea ocuparea, eu zic că ar trebui să nu încercăm să facem un micromanagement al acestor măsuri care țin de politica internă. Și apoi Silvia mai spus ceva important în legătură cu acel, acea diferență între zona euro, respectiv ce din afara zona euro. Este clar că economia în zona euro este mai puternică. Însă, ce se întâmplă în această zonă contează și pentru cei din afara ei. Așa și cu mecanismul de supraveghere SM. Nu toate țările participă. Și de ce nu? Regatul Unit, Republica Cehă. Și ei trebuie să participe. Au tot interesul ca să nu explodeze această zonă euro. Trebuie să partajeze sarcinile. Poate ar putea să facă asta proporțional cu ponderea PIB, dar tot trebuie să participe statele membre care um, Um, nu sunt în zona euro, pot să participe la mecanismul uh, Uniunii Bancare. Deci, bineînțeles, și dacă parlamentarii doresc să intre în această logică a legitimității democratice, trebuie să, și, să poată să o facă. Și sunt și state membre care hotărăsc să nu participe la mecanismele de salvare. În continuare, decizia le aparține. Mulțumesc, domnul Repazi. Mulțumesc foarte mult pentru a răspunde la întrebarea domnului Gualteri, dar și a doamnei Silvi dintr-o dată. Aș dori să subliniez care, este, eh, care sunt argumentele pe care le-am expus în eh, remarcile mele. În primul rând, chestiuni politice și apoi aspecte juridice. Politic, vorbind, eu sunt un integraționist convins, în sensul că am asistat la 15 ani de integrare și acum, pentru prima dată, asistăm la o perioadă de dezintegrare și există și o dezbatere universitară, inclusiv în rândul uh, juriștilor care fac cercetare în acest sens, care nu numai că, pe de care pot uh, și doresc să sprijine integrarea, uh, aducând o serie de idei care să combată uh, dezintegrarea. Există și curente politice care își doresc această dezintegrare. Și dacă vorbim despre zone din, state din zona euro și cele din afară, ar trebui să ne gândim la Uh, cine ne gândim, la cine face parte dintre aceste țări, la cine ne gândim prima dată, Polonia, Cehia, Regatul Unit, uh, se pune întrebarea dacă aceste țări chiar fac parte din curentul integraționist sau nu pentru că avem și eurosceptici și alții care își doresc integrarea în aceste state membre. Apoi problema modului în care înțeleg eu legitimitatea democratică, accountability. Trebuie să definim în principal formatul, mai bine zis forum în care se petrece acest lucru. Este clar că nu adunarea tuturor parlamentelor naționale este forumul uh, suficient și necesar pentru a putea trage la răspundere o instituție, o entitate europeană. Eu zic că Parlamentul European este forumul cel mai potrivit pentru a face acest lucru. Iar această legitimitate este autentică numai dacă există baze pentru a o face, adică acces la informație, dreptul de a pune întrebări, obligația ca cei care conduc aceste instituții să apară în fața Parlamentului, dreptul de a putea face investigații, anchete, uh, dacă este cazul să se uh, uh, constituie comitete sau comisii de anchete. Deci numai dacă ai deci, informațiile adecvate poți să faci niște evaluări care ar fi un prim pas în direcția legitimității. Dacă ai informații, dar nu poți să Uh, uh, scoți, să, să, să produci de aici niște evaluări cu consecințe, eu cred că nu este o legitimitate autentică. Uh, dialogul economic european, știu că este la începuturile sale, este embrionar, înțeleg asta, dar nu el este forumul în care discutăm legitimitatea, după părerea mea. Parlamentul este plin de documente, avize, rapoarte și așa mai departe. Dar, încă o dată, în, acest, în această constelație, dacă sunt, consecințe, dacă sunt probleme, Eurogrupul nu poate fi tras la răspundere. Există un dialog eh, embrionar, vă spuneam, dar nu asta este legitimitatea pe care uh, o dorim, deci trebuie instrumente adecvate. Și atunci trebuie să se facă mai mult decât ce avem acum și dacă am ajuns la concluzia că avem atâtea puteri concentrate de fapt într-o uh, instituție, atunci trebuie să existe și legitimitate. Avem uh, articolul 10.2, drept primar din tratate, Parlamentul European reprezintă cetățenii, nu parlamentele naționale, deci cetățenii europeni. Apoi, moneda euro este moneda Uniunii și nu moneda unor, unui grup de state membre, deși există state membre permanente ale acestei zone, deci este, euro este moneda Uniunii Europene, Parlamentul European este Parlamentul Uniunii și, prin definiție, are rolul de a controla. Apoi, uh, Daniel Gro a mai ridicat un aspect. Când vorbim despre monedă, deseori neglijăm impactul său asupra pieței interne. Piața internă reprezintă 28 state membre. Deci toată Uniunea Europeană are interesul să știe ce se întâmplă cu această monedă unică pentru că afectează piața unică. Deci Parlamentul său, în ansamblul său, este forumul unde trebuie să se petreacă această legitimitate, acest control democratic. Asta nu înseamnă că nu există diferențe în sânul Parlamentului care pot fi identificate, comisii, subcomisii, subgrupuri de membri Însă aceste formule trebuie să fie decise în plenară uh, de către toată lumea, mă, refer la toți membrii celor 28 de state membre care să hotărească astfel de formule și ar fi în regulă. Dar să avem o nouă instituție care să acopere numai o parte din Uniunea Europeană, mi se pare că asta ar fi o amenințare la adresa integrării europene. Și deci nu poate fi o soluție optimă. Uh, Parlamentul European, să nu uităm, este deja un organism parlamentar care acoperă toate aceste lucruri. Apoi, uh, domnule președinte Gualtieri, dacă dorim uh, guvernanță economică, care sunt mijloacele? Astăzi avem acele sancțiuni care nu au funcționat, avem arătat-o cu degetul și rapoartele care nu au funcționat și alte recomandări care tot nu au funcționat, nici sancțiunile nu merg, sunt sancțiuni financiare, toată lumea știe. Deci care sunt alternativele? Ar exista două, fie stimulente, fie drepturi de aplicare directă, asta este mai complicat, care însemna o interferență directă în contextul suveranității naționale, încă o dată, posibilitățile sunt limitate, deci, domnule președinte, ajung la concluzia că ar trebui să avem această baza, abordare bazată pe stimulente, incentive, care depășește cadrul actual și eu cred că trebuie să încercăm să depășim cadrul actual tocmai pentru a putea efectiv, să avem mijloace efective de a pune în practică guvernanța economică europeană. Domnul Xavier Rago Poate că o să mă antrenez în limba franceză, dacă îmi permiteți. Mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați făcut. Aș face două precizări, pe scurt. Consider că orice proiect ambițios de evoluție sau de schimbare în cadrul bugetului și a fiscalității trebuie să meargă dincolo de discuția actuală a stabilizării datoriei publice din statele noastre. Și suntem în această fază cumva de început preliminară uh, a dezbaterii legate de nevoia unui buget european. Suntem în tranziție, suntem la începutul unui ciclu, așa cum a spus uh, Silvii Gular. De ce? Pentru că există o serie de tendințe care încă nu s-au concretizat. De ce bugetul european? Am văzut ce a spus Daniel Gro, coordonarea în sine, bugetul european poate să fie un scop politic, însă trebuie să avem și argumente economice care să sprijine această teză. Și, într-adevăr, ați spus pe bună dreptate că având în vedere planul național, nu avem uh, mare lucru cu ce să ne leudăm. În Franța, Consiliul Fiscal Independent s-a bucurat de mare succes modificând natura dezbaterii privind fiscalitatea în uh, Franța și simplu fapt de a arăta cu degetul, a critica niște tendințe exprimate de guvern Um, a fost ceva foarte interesant, pentru că un organism fiscal independent a stimulat pozitiv deci această dezbatere în Franța. Asta ar fi una. Iar Pervenche Beres, în raportul său, uh, vorbește despre partea bugetară, uh, care trebuie să fie însoțită de o parte fiscală în discuția privind bugetul european. Apoi, uh, piața muncii și competitivitatea în Franța am discutat foarte mult uh, pe salariul minim. În Germania numai ce s-a introdus. În Belgia există alte tendințe. În diversele țări membre se discută destul de mult în legătură cu um, repartizarea bogățiilor, în ceea ce privește competitivitatea, în ceea ce privește salariile și așa mai departe atunci avem nevoie de o reflexie mai amplă în ceea ce privește această competitivitate și trebuie să ne și coordonăm pe plan european. Un astfel de forum în care s-a discutat acest lucru uh, ar putea să abordeze probleme legate de anumite externalități. De, se, de exemplu, excedentul bugetar uh, european știm bine că are un potențial de destabilizare a zonei euro mare. Asta știm. Uh, Apoi, în ce privește exporturile și rata de schimb a euro, aceasta este impactată și duce imediat, prin contaminare, la niște deficituri în diverse state membre, deficite. Apoi, deficitul de balanță comercială uh, și uh, politica salarială și așa mai departe, sunt și alte instrumente este clar că în anumite țări există o tendință în scădere a salariilor care duce la niște consecințe. Deci trebuie să ne fim un pic mai coordonați în ce privește politicile noastre salariale. Avem acele standarde minime sociale și avem politicile noastre respective de salarii minime, dar nu trebuie să mergem prea departe, trebuie să ne coordonăm. În ceea ce privește coordonarea pe partea fiscală, care să compenseze deficitul de balanță comercială, cred că există lucruri care au început să fie făcute, trebuie să fie aprofundate. Există interdependențe, există uh, contaminări care sunt suficiente, care să, uh, uh, suficient factor pentru a favoriza un uh, buget uh, european, fie numai și pentru a rezolva problema datoriei, datoriilor publice. Apoi, mi s-a pus o altă întrebare legată de acele reguli și instrumente în ceea ce privește coordonarea uh, în privința pactului de stabilitate există posibilitatea de a răga de la regulă celor 3% uh, chiar și pentru Franța. Regulile noastre au devenit contradictorii, anumite instanțe trebuie să le interpreteze și este foarte clar că de iure această coordonare trebuie să fie îmbunătățită. Poate oare Eurogrupul să facă treaba asta? Ne pun întrebarea independenței sale, bineînțeles. Oare asta ar putea să revină ca sarcină Parlamentul European într-o formulă restrânsă, cuprinzând statele membre, nu știu, nu sunt expert în domeniu, în orice caz este clar că dezbaterea și dezbaterea democratică în privința uh, sorții zonei euro trebuie să aibă loc, ceea ce nu face decât să consolideze legitimitatea alegerilor europene. Este o ipoteză, vom vedea. To our speakers, it has been a really interesting uh, uh, Mulțumesc foarte mult vorbitorilor, a fost o sesiune foarte interesantă. Vreau să vă reamintesc că acest control democratic de plin pe care l-a reamintit Repazi este reflectat într-un simplu exemplu, și anume SSM-ul și Parlamentul European mecanismul de supraveghere, putem noi, să noi putem să-l supraveghem, uh, putem să-l monitorizăm, putem să alegem și să demitem uh, președintele comitetului respectiv și în ce privește mecanismul de supraveghere și de de rezoluție, noi încă nu am fost puși sub semnul întrebării ca și legitimitate democratică. Deci s-au întâmplat niște lucruri. Am votat uh, cele două, pachetul cu două măsuri, am, bocat, uh, am uh, votat mecanismul de supraveghere și așa mai departe. Eu cred că dezbaterea trebuie să continue de pe altă bază. S-au întâmplat lucruri pentru că se pune întrebarea, da, Parlamentul European nu, nu este legitim pentru că Danuta Hupner, ca și poloneză, se duce la ședința Eurogrupului. Uh, eu cred că deja am avansat, suntem într-o altă etapă. Pur și simplu nu putem să ne întoarcem la situația de dinainte. Nu, trebuie să privim către viitor și să vedem în ce măsură o astfel de model se poate aplica și politicii economice, dar acesta este părerea mea, nu vreau să monopolizez microfonul ca și președinte, dau cuvântul, nu așa, doamnei Danuta Hubner pentru următoarea sesiune și vreau și eu să vă spun, spune doamna Hubner că nu voi abuza de această poziție. Înțeleg că multe din temele dedicate al doil, cel de-al doilea panel au fost deja discutate, ca atare continuăm pur și simplu dezbaterea și doresc să dau din nou cuvântul experților, începând cu domnul profesor Craig, profesor la Oxford, pentru a demara cea de-a doua parte a dezbaterii. Vă mulțumesc foarte mult, e o plăcere, pentru, o plăcere pentru mine să fiu aici și să fac parte din uh, acest panel. Prezentarea pe care am să o ofer se împarte în două secțiuni. Titlul documentului este Eurogrupul, legitimitate, responsabilitate democratică și luarea deciziilor. Și pentru ușurința analizei aș dori să fac distincția între legitimitate pe de-o parte și responsabilitate democratică. Cum a spus și uh, doamna președinte, temele acestui al doilea panel au fost deja abordate mai devreme, însă nu e nimic surprinzător întrucât e greu să separe aceste două capitole ale discuției. Nu pot fi închise hermetic. Iată de ce încep de îndată prezentarea mea. Dacă e să analizăm mai întâi legitimitatea, e limpede că Eurogrupul joacă un rol central în uh, procesul decizional în cadrul Uniunii Economice și Monetare, în general și în mod special pentru țările cu moneda euro. Natura acestor responsabilități vor fi analizate în cele ce urmează, deoarece numai în acest fel se pot face evaluări în ce privește legitimitatea și responsabilitatea democratică a procesului de luare de decizii, cu care face parte integrantă discuția ce va urma include și o analiză a summitului euro, din moment ce acesta este legat intrinsec de Eurogrup. E limpede că Eurogrupul are o legitimitate formală și asta prin articolul 137 al TFUE, protocolul 14 al Tratatului de la Lisabona. Acestea arată că aranjamentele pentru ședințe între miniștrii și acelor state membre a căror monedă este euro sunt stipulate în protocolul vizând Eurogrupul. Protocolul 14, articol 1, arată că miniștrii statelor membre a căror monedă este euro se vor întâlni informal, astfel de ședințe vor avea loc atunci când e necesar pentru a discuta teme legate de responsabilitățile specifice pe care le împărtășesc în ce privește moneda unică. Comisia va lua parte în aceste întâlniri, iar Banca Centrală Europeană va fi invitată să participe la astfel de întâlniri care vor fi pregătite de către reprezentanții miniștrilor a căror responsabilitate e pentru finanțe în statul membru cu moneda euro și împreună cu Comisia. Notați, vă rog, că în timp ce protocolul 14 e formulat în termen de uh, ședințe ale Eurogrupului informale, este de asemenea formulat în termeni uh, obligatorii. Ministrii se vor întâlni. În plus, protocolul 14 legitimează de asemenea poziția președintelui Eurogrupului pentru că la articolul 2 se arată că miniștrii statelor membre, a căror monedă este euro, vor alege un președinte pentru 2 ani și jumătate printr-o majoritate a voturilor exprimate de statele membre. Trecând acum la legitimitatea formală a Eurosummitului. Aici lucrurile sunt mai puțin limpezi. Principiul e limpede și poate fi prezentat după cum urmează. Nu, în principiu, vorbesc în calitate de jurist, că nimic nu împiedică Consiliul European, în cadrele tratate de la Lisabona, să decidă, să devoteze o anumită întâlnire, o anumită ședință temelor euro. Și nu există nicio problemă de ordin constituțional în ce privește decizia Consiliului European, în cadrele tratatelor de Lisabona, să organizeze ședințe regulate, devotate monedei euro, la care să participe și statele, să participe statele membre a căror monedă este euro. Relevanța constituțională a pactului fiscal este însă mai problematică și spun acesta, deoarece website-ul Consiliului European arată că pactul fiscal a formalizat Eurosummitul și președintele acestuia. Aceasta este adevărat datorită faptului că articolul 12 din Tratatul de Stabilitate, Coordonare și Guvernanță UE uh, oferă posibilitatea organizării unor astfel de întâlniri pentru țările cu moneda euro plus președintele Comisiei Europene cu președintele BCE care beneficiază de invitație. Președintele Parlamentului European poate de asemenea să fie invitat uh, da, și există obligația de raportare vis-a-vis -vis de Parlamentul European. Întâlnirile trebuie să aibă loc de două ori pe an și se pot întâlni și mai adesea dacă e necesar. Aceste prevederi se referă și la o eventuală participare a țărilor care nu au moneda euro, dar care au ratificat pactul fiscal. E limpede de asemenea că grupul euro pregătește agenda pentru summitul euro și uh, urmărește ce se întâmplă după ședință. Eurogrupul și summitul euro, în acest sens, sunt uh, consubstanțiale și revine președintelui Eurosummitului să informeze atât părțile contractante cât și statele cu moneda euro și alte state membre să rețină deci informate despre pregătirea și rezultatele acestor întâlniri. Articolul 12 al pactului fiscal este totuși problematic pentru următoarele motive. Pactul fiscal, așa cum știm cu toții, a fost redactat în afara tratatului de la Lisabona, a fost semnat și ratificat de 25 de state membre e contrar principiului constituțional ca un tratat în afara tratatului de la Lisabona să aibă uh, orice impact formal asupra uh, modalității de funcționare a unei instituții europene. Faptul că instituția europeană în speță era Consiliul European alcătuită din statele membre nu este relevantă în, acest, uh, în această speță, modul de operare al unei instituții UE nu poate fi determinat decât de toate statele membre acționând în cadrele tratatului de la Lisabona. Dacă e posibil ca modul de operare al Consiliului să fie modificat în acest fel, atunci la fel s-ar putea întâmpla și pentru Comisia Europeană sau Parlamentul European, ori acest lucru nu poate fi făcut în mod constituțional, indiferent dacă Comisia sau Parlamentul sunt sau nu părți ale unui astfel de tratat extern uh, tratatului de la Lisabona și indiferent dacă acestea au consimțit sau nu la astfel de schimbări. Noi reguli constrângătoare pentru oricare din instituțiile UE nu uh, pot fi adoptate decât în modalitatea specificată în tratatele constituente, articolul 12 al pactului fiscal ar putea fi legitimate ulterior de către Consiliul European de, prin decizia ca în limitele operațiilor, operațiunilor și activităților normale sub tratatele de la Lisabona să adere la Consiliul acelui articol. Acest lucru nu ar fi problematic din punct de vedere constituțional, din moment ce, așa cum am văzut mai devreme, are puteri în cadrele tratatului de la Lisabona pentru a uh, adopta prevederi ad hoc pentru ședințele regulate ale Eurogrupului. Legitimitatea însă a unor astfel de ședințe ar zace în decizia de a formaliza aceste ședințe în limitele tratatului de la Lisabona și nu potrivit factului fiscal. Am să trec acum la niște considerente despre democrație și uh, luarea de decizii evaluarea Eurogrupului și a summitului Euro în ce privește democrația și uh, luarea de decizii nu e contestabilă. E o condiție necesară de a progresa înțelegerea contribuțiilor celor două organisme la luarea de decizie. În termeni mai simpli, e limpede că aceste două instituții fac multe lucruri summitul european orchestrează politicile între șefii de state și guverne ale țărilor euro cu informații din partea Eurogrupului în ce privește pregătirea. Eurogrupul apoi își asumă monitorizarea și urmărirea efectelor acestor summituri. Importanța Eurogrupului este aparentă din documentul de politică care uh, propune programul său de lucru pe 2015 și din centralitatea rolului său în negocierile recente cu Grecia, bună oară, în ce privește renegocierea datoriei acesteia. Există două modalități prin care rolul Eurogrupului poate fi conceptualizat în termen de democrație și uh, responsabilitate, precum și luarea deciziei. Vi le propun pe ambele pentru a ameliora dezbaterea. O viziune pozitivă și una negativă. Argumentele pozitive în ce privește Eurogrupul și summitul Euro pot fi configurate după cum urmează. Amenințarea principală eh, din 2008 vis de moneda euro a provenit dintr-o combinație de deficite bugetare naționale și criza bancară. În timp ce analiștii nu sunt de acord asupra cauzelor mai precise, în acestor doi factori, prea puțin se îndoiesc de faptul că ambele uh, au jucat un rol foarte important în mm, presiunea asupra euro care a urmat. Apoi a urmat o serie de măsuri care să consolideze Uniunea Economică, unele potrivit tratat de Lisabona, six-pack, two-pack, dar și unele în afara cadrelor tratatului de Lisabona, cum e pactul fiscal și ESM. Fapt este că Uniunea Economică și Monetară, chiar și consolidată prin aceste măsuri suplimentare, se decide în ce privește supravegherea Uniunii Europeană, nu are capacități fiscale care se mențin la nivelul statelor membre. Principalul obiectiv al măsurilor de după 2010 au fost de a spori supravegherea deciziilor bugetare naționale pentru a preveni uh, repetarea problemelor care uh, s-au înregistrat în Grecia, Irlanda, Portugalia și ceva mai puțin în Italia și Spania. Deci argumentul pozitiv pentru Eurogrup atunci ar fi supraveghe- o supraveghere de tipul cele existente azi în pactul fiscal six-pack-two-pack, și care ar reveni, între ghilimele, uh, brațului executiv al guvernului. Legislația care se referă la aceste noi măsuri trebuie să poată să parcurgă procesul legislativ ordinar, dar aplicarea acestor imperative legislative va reveni inevitabil uh, brațul executiv. Acest lucru ține de centralitatea acordată Comisiei în aplicarea noului regim de supraveghere fie că acesta derivă din pachetul celor șase măsuri, două măsuri sau pachetului fiscal. Din acest punct de vedere, Eurogrupul și Eurosummitul pot fi văzute ca niște extensii ale brațului executiv al guvernului în termen largi, cu obiectivul dublu de a asista supravegherea în zona euro și a opera ca un forum prin care statele membre Uh, care subscriu la moneda euro pot căpăta o voce. Eurogrupul atunci ar putea fi conceptualizat ca fiind de facto brațul specializat al uh, Consiliului, o ramură a ECOFIN și un răspuns natural pentru a diferenția integrarea statele membre care subscriu la euro nefiind identice cu cele care nu și astfel au nevoie de un forum instituțional distinct. Acesta a fost argumentul pozitiv. Viziunea negativă în ce privește responsabilitatea democratică ar fi următoarea. În timp ce e, regiminatea Eurogrupului provine din articolul 137 al TFUE și protocolul 14, există o discrepanță între ceea ce în mod formal se stipulează în aceste prevederi și realitatea puterii exercitate de către Eurogrup. Și asta în special în tandem cu Eurosummitul. O simplă lectură a prevederilor tratatului, incluzând protocolul, sugerează că Eurogrupul uh, a fost uh, inițial un spațiu în care statele membre uh, care subscriu la moneda euro pot discuta uh, teme comune. Însă realitatea a arătat cu totul altceva. Eurogrupul a ajuns la a avea o putere substanțială, considerabilă, formulând agenda Eurosummitului și fiind instituția însărcinată să implementeze dictatele acestuia puține se pot spune de responsabilitatea Eurogrupului vis-a-vis -vis de Eurosummit și, de asemenea, mai ales de verificarea uh, responsabilității și felul în care sunt uh, implementate politicile Eurosummitului. Concluziile de la astfel de summituri sunt redactate în termen general, care necesită interpretare și decizie în faza de implementare. Pare limpede că președintele Eurogrupului, uh, care funcționează pentru doi ani și jumătate, <laughs> este deosebit de puternic, așa cum o atestă rolul său în formularea politicii Eurogrupului, reprezentarea în formurile internaționale și fiind portavocea negocierilor, cum a fost cazul cu Grecia. Puterile sale sunt încă și mai mari prin faptul că, de asemenea, este președinte al uh, bordului SM. Uh, um, probleme apar atunci când această sporire a puterii executive uh, se situează la nivelul instituțiilor Eurosummit, Eurogrup, care nu uh, se supun niciunei, niciunui control democratic care intervin, în schimb, pentru Comisia Europeană sau um, configurațiile formale ale Consiliului. E nevoie, deci, de două tipuri de considerații suplimentare. Unele au fost deja abordate în sesiunea din această dimineață. O condiție necesară a controlului democratic este accesul la informații și date. Sunt foarte de acord cu intervenienții din prima parte a dimineții, pentru că Parlamentul European ar trebui să fie acest organ al controlului democratic, dar este la fel de important să subliniem că există și o dimensiune suplimentară a responsabilității democratice și anume cât de departe Parlamentul European sau alte instituții din afara Eurogrupului și Eurosummitului pot fi în măsură să aibă ceva de spune, poate avea un impact asupra deciziilor politi- de politici pe care cele două instituții le iau. Cred că aceasta este o temă cheie care merită dezbătută și rezolvată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim. Și dăm acum cuvântul doamnei Schwarzer din partea German Marshall Fund. Mulțumesc, e onoare să fiu aici, mulțumesc pentru invitație. Ca și antevorbitorii, în special aici unde vorbim de provocarea legată de guvernanță, eu am decis să vorbesc de componenta parlamentară voi avea două perspective. Pe de-o parte, inputul, desigur, perspectiva tradițională pe care o avem când vorbim de legitimitate democratică. Și vorba de control democratic, de transparență, de răspundere în relațiile interinstituționale. Cred însă că e important să facem și legătura dintre această discuție și întrebarea dacă sistemul instituțiilor și instrumentelor își are locul și oferă outputul necesar, adică creștere și ocuparea forței de muncă, stabilitate financiară și un viitor previzibil uh, pentru cetățenii Europei. <clears throat> De ce e important să facem această legătură între rațiunea economică și ce considerăm noi din pers- că sunt pașii necesari uh, pe care trebuie să întreprindem în Europa și legătura, deci, cu legitimitatea instituțională pentru aceste lucruri. Dacă ne uităm doar la Parlament și neglijăm nevoia de a crea noi instrumente la nivelul uh, zonei euro, nu vom ajunge la o legitimitate mai bună Atunci, pe scurt, propunerea mea sună în felul următor. Dacă ne uităm la dinamicile în zona euro, în special de, din 2010 încoace, de când ne-a lovit criza, aș spune că realitatea unei monede unice a fost luată mai degrabă de partea interguvernamentală a guvernanței zonei, adică summitul uh, zonei euro, adică Eurogrupul <clears throat> și NSM. Dar partea economică rămâne în urmă și vă arăta de ce e atât de important să insistăm și pe acest aspect. Faptul că se creează instituții pentru zona euro fără a ține cont mult suficient de componenta parlamentară nu e nimic nou din 2010 încoace, dar iată lucrurile s-au uh, accelerat. Putem spune că din 1990 încoace, 99 încoace, s-a ajuns încet încet la crearea acestui grup care au întărit poziția comisiei, Comisia de Supraveghere și Coordonare, dar Parlamentul nu așa, n-a fost întărit suficient astfel încât să joace rolul. În timpul crizei, și acest lucru e neglijat de multe ori în dezbatere, uh, când vorbim de legitimitate în contextul național, eu sunt de părere că Parlamentul a jucat un rol crucial în funcția legislativă, colegiuitor și îmbunătățirea pozițiilor de reglementare, la fel și supraveghere. Și totodată luând această inițiativă de elaborare a unor rapoarte de inițiativă care aduc o contribuție importantă Totodată însă am impresia că la nivel național lucrurile nu sunt văzute în această imagine de ansamblu și lucrurile trebuie tratate mai cu atenție. <clears throat> am văzut o mai puternică implicare a parlamentelor naționale și aș argumenta că nu e, vorba, nu e doar o știre bună, adică avem pe de-o parte experiența în Germania, unde Bundestagul, pe întreaga perioadă a crizei, a făcut și a sporit rolul nu doar politic, ci și uh, legal, juridic. Așa cum știți, au avut loc o serie de uh, plângeri la Curtea noastră constituțională în ceea ce privește mecanismele de salvare elaborate pentru zona euro. Deci nu a fost dată nicio decizie până acum care să spună că mecanismele sau politicile alese ar fi fost incompatibile cu Constituția noastră, deciziile au subliniat în permanență rolul important al Bundestagului, al Parlamentului nostru față de guvernul uh, nostru, dându-i de fapt un drept de veto. Dacă privim lucrurile în perspectiva germană, e un lucru legitim. Dacă ne uităm însă din perspectiva transeuropeană, s-ar putea să ne întrebăm cât de legitim este să avem astfel de puteri de veto. Situația nu va fi depășită în uh, momentul act, în uh, situația actuală. Cred că e o întrebare la care merită să ne gândim, să vedem cum putem depăși această problemă în mod sistematic. Cât privește rolul parlamentelor naționale în coordonarea politicilor, Cred că prioritatea la care trebuie să ne uităm este cum le putem implica mai puternic în dezbaterile transnaționale. În acest moment, eu sunt de părere că la 5 ani după criză, componenta interguvernamentală, așa cum a crescut în zona euro, poate duce la o renaționalizare a dezbaterilor în acest context. E o tendință pe care trebuie să o combatem. Inovațiile instituționale au și o componentă parlamentară. Articolul 13, conferința punctelor relevante, Parlamentul Naționale, comitetele bugetare. E un pas important în elaborarea unui dialog, dar experiența generală nu a fost tocmai convingătoare. Așadar, după părerea mea, rămâne o mare prioritate, anume să creăm uh, răspundere pentru aceste obiective europene. Trebuie ca parlamentele să fie implicate mai mult, care, lucru care poate avea loc prin uh, formule pe care le-am referit, la care m-am referit, uh, lucru care se poate întâmpla uh, mai des și, desigur, să avem în vedere și grupurile politice E un vector foarte important să europenizăm gândirea în parlamentele naționale și avem nevoie de acest lucru dacă dorim ca aceste parlamente naționale să fie un participant cheie în discuțiile transeuropene și un participant care nu merge doar pe logica națională. <clears throat> și astfel ajung la punctul 2, Parlamentul European. Sunt de acord cu toți antevorbitorii. Parlamentul e formul cheie Aici o dezbatere trebuie să aibă loc și trebuie să aibă loc mai intens pe aspecte de guvernanță europeană. Nu am o percepție europeană, uh, greș, o, european, o percepție negativă, scuze, dar este evident că pe multe aspecte Parlamentul a reacționat doar la ceea ce s-a întâmplat în sfera guvernamentală pentru a-și spori supravegherea sau controlul. <clears throat> e un aspect important și dacă nu se revizuiește tratatul, rămâne vectorul principal cu privire la cum se poate organiza mai bine Parlamentul și cred că ar putea o face dacă ar avea loc mai multe summituri ale zonei euro, ceea ce n-am mai văzut de mult. Cred că pe fond Parlamentul ar trebui să joace un rol în funcția așa. în mod ideal, desigur, nu doar în zona fiscală, ci să-și asume rolul înainte ca dezbaterea să ajungă la nivel național. Dacă se întâmplă invers, avem întâi planuri trimise de la nivel național și apoi le analizăm, e prea târziu, după părerea mea. Au mai fost menționate multe idei cu privire la cum să îmbunătățim guvernanța și instrumentele în zona euro și o componentă importantă la care m-aș referi este tocmai poziția fiscală în zona euro, care ar trebui să joace un rol mai important, după părerea mea, și o componentă principală și pe viitor, aș spune eu. La fel când vorbim de nevoia de stabilizare și așa mai departe. Aici uh, este locul unde se poate purta această discuție. <clears throat> avem o uh, monedă, avem o economie. Parlamentele naționale nu pot evalua lucrurile astfel în acest moment. Acesta e uh, și contextul politic și responsabilitatea pe care o au parlamentarii naționali față de votanții lor și cadrul pe care l-a impus Constituția. Constituția din Germania, de exemplu, stabilește niște limite foarte clare și Curtea Constituțională le-a uh, întărit, arătând ce este posibil să facă Germania din punct de vedere bugetar și aceste limite trebuie respectate și apoi gândit în viitor și văzut dacă zona euro are nevoie de instrumente proprii pentru a deveni mai eficientă. Permiteți-mi să mai adaug un lucru cu privire la guvernanța bazată pe reguli și politizarea necesară sau care are loc. După părerea mea, am depășit deja o abordare bazată doar pe reguli. Asta în ciuda intențiilor inițiale, care fuseseră desigur să avem un proces uh, curat, bazat pe reguli. Chiar și anii de dinainte au arătat limitele <clears throat> unei astfel de abordări și primele reforme conduse pe atunci de Germania arată tocmai acest lucru. Eu nu cred că vom putea stabili un set de reguli uh, detaliate care să acopere absolut toate situațiile care pot apărea. Trebuie să existe spațiul politic, să dea interpretarea necesară, să ne permită să ne adaptăm la o nouă situație și asta s-a întâmplat la Eurogrup, Eurosummit și cred că e nevoie să avem și o dezbatere parlamentară pentru a însoți acest proces. <clears throat> și aș dori să mai fac o observație finală cu privire la noțiunea de legitimitate. Și asta, aici aș dori să spun că în statele membre, dacă cerem oamenilor să studieze problema legitimității, există interpretări foarte diferite cu privire la ce este și ce nu este legitim. Dacă ne uităm la țări precum Grecia, lovită de criză, ilegitim înseamnă ce interferează cu suveranitatea statelor membre, cu dreptul autorităților de a stabili propriile proceduri și așa mai departe, cu problema că eh, alegerile nu duc la o schimbare politică și nu e doar o problemă a guvernului actual, ci acest lucru s-a întâmplat de mai mult timp încoace și o problemă nu doar pentru țări supravegheate de o troică sau cu un pachet de salvare și așa mai departe. După părerea mea, așa cum arată Uniunea Monetară în acest moment, situația, construcția Uniunii Monetare a dus la o situație în care, desigur că uh, sunt mai puține uh, posibilități pe care le are <clears throat> fiecare țară și în permanență când apare criza se va pune problema legitimității. Interferența așadar cu politicile naționale, problema că schimbul guvernului nu duce la schimburi politice, e o problemă cu care ne confruntăm la nivel național. Dacă ne uităm la alte state membre, și văd fiecare zi dezbaterea din Germania, sigur lucrurile pot fi văzute și altfel când vorbim de aspecte legitime sau ilegitime ale guvernanței zonei euro și uh, faptul că regulile care credeam că sunt acolo pentru a fi aplicate nu sunt aplicate așa cum se anticipa o poziție cel puțin la fel de legitimă. Deci vorba aici de încălcarea regulilor, pe de-o parte, dar și de reinterpretarea lor și de a da uh, marjă de manevră unor state membre, dar nu și altora. <clears throat> Mulți au senzația că marile state membre pot face tot ce vor, iar micile state membre sunt uh, presiune. E o problemă legată de legitimitate. Ce facem în acest sens? La fel și cât privește flexibilitatea și neaplicarea regulilor. Și concluzia mea este că trebuie să privim uh, lucrurile din punct de vedere oficial, să sporim legitimitatea. Eu personal sunt convinsă că, deși există oarecare marjă de manevră în uh, guvernanța eurozonei actuală, de a implica guvernele europene naționale, ar trebui să ne gândim la o schimbare a tratatului pentru a formaliza <clears throat> această, această componentă politică, dacă se întâmplă doar prin foruri interguvernamentale, va fi o problemă din perspectiva unor state membre. M-am referit de multe ori astăzi la Parlament ca fiind locul unde, cred eu, trebuie jucat un rol mai important în guvernanța economică a zonei euro și când spun acest lucru, mă gândesc la un subgrup de parlamentari, de fapt. Sigur că în zona euro sunt întrebări cu importanță europeană, adică sunt discutate legitim unde sunt reprezentați parlamentari din toate cele 28 de state membre. Dar când vine vorba de problemele interne ale UE, eu aș, cer, aș uh, promova un subgrup al Parlamentului, nu un Parlament separat, dar un subgrup, subcomisie, care tratează aceste probleme, aceste întrebări. De multe ori se consideră a fi o idee pentru Comisia Econ, ar merita discutat dacă zona euro, cu modelul ei de integrare, nu are de fapt nevoie mai multă de astfel de aspecte și în alte domenii. Mă gândesc la piața muncii, piața unică și alte astfel de elemente. Mulțumesc, doamna președinte, și dăm cuvântul următorului vorbitor. You all for inviting me. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, dându-mi ocazia să particip la această dezbatere pe această chestiune atât de spinoasă, arzătoare, aflată pe ordinea de zi a Uniunii Europene. Mă voi concentra în principal pe aspectele de guvernanță din mecanismul unic de supraveghere, SSM, din perspectivă financiară și economică mai mult decât dintr-o perspectivă juridică. Bineînțeles că acest mecanism unic de supraveghere este doar unul dintre cele trei elemente fondatoare ale Uniunii Bancare, însă este unul care e deja în vigoare și care produce efecte concrete în sistemul bancar și uh, asupra băncilor noastre și care afectează și posibilitatea de creditare în economia reală. Analiza se va concentra pe mecanismul SSM, dar poate fi probabil aplicată oarecum și celorlalte două elemente principale, celorlalți doi piloni și uh, Uniunii Piețelor de Capital, de asemenea. Mă voi concentra așadar în principal pe logica care stă la baza Uniunii Bancare și apoi voi încerca să văd să vedem în ce măsură structura care a fost uh, aleasă poate să uh, fie una sancționată de legitimitatea democratică și voi da astfel câteva exemple de probleme din acest sistem și fac și niște sugestii de strategii posibile. De ce este important să ne întoarcem la natura, la geneza acestui Uniuni Bancare? Pentru că aici putem să regăsim răspunsul la întrebarea legată de legătura dintre guvernanță și banca și Uniunea Bancară și procesul de decizie din aceste sisteme. Uniunea Bancară a fost un răspuns la criză și ca atare s-a a fost un rezultat uh, al nevoii de a avea un sistem bancar stabil. Cum? Mulțumită revizuirii regulamentelor prudențiale, introducând o nouă arhitectură a acestei supravegheri bancare a Uniunii. Problema este că acest nou peisaj este bazat pe două sisteme dihotomie nevoia de reguli standardizate pe de-o parte și pe de altă parte nevoia de a adapta aceste reguli la diferitele, diferiții actori eh, financiari și bancari eh, și sisteme din interiorul acestui, eh, acestui peisaj. Acest criteriu ca la pod nu poate fi aplicat decât după un proces de mediere, de negociere, care la rândul său este legat de implicarea democratică a tuturor statelor membre în sistemul de supraveghere. Atunci când ai reguli standard care trebuie aplicate diferitelor entități, cine ia hotărârea este și cel care, prin mediere, uh, modifică și nuanțează aceste reguli. Și aici apare problema în care această guvernanță poate să aibă efect asupra procesului. Voi încerca să vă dau două exemple, de fapt pe două nivele de analiză. În primul rând, interacțiunea dintre noul mecanism de supraveghere unică și sistemul european al supravegherii financiare, SRB, și uh, exemplu se referă la mecanismul SSM în sine. Bineînțeles că sistemul european de supraveghere financiară ca atare este cel mai problematic, însă mă voi concentra pe SRB, uh, Comitetul European pentru Riscul Sistemic, și pe SSM. Trebuie să înțelegem cum impactează mecanismul SSM procesul de luare a deciziilor prin intermediul uh, relațiilor dintre BCE și SRB. Și v-aș da regula, v-aș da exemplu privind uh, acele uh, acele Uh, rezerve de capital pe care trebuie să le aibă băncile uh, pentru a preveni criza. Este o nouă regulă din cadrul directivei uh, cunoscute și această regulă este evaluată de autoritățile naționale competente, NCA. Bineînțeles încă BCE poate să ceară rezerve suplimentare, buffer dacă consideră că rezervele de capital preconizate pe plan național nu sunt suficiente în raport cu riscul uh, care răiese din bilanțul băncii respective. Și atunci SRB are rolul de a monitoriza tot procesul respectiv și, bineînțeles, de a găsi o soluție standard aplicabilă statelor membre respective. Deci, în teorie, avem un proces democratic uh, care implică trei părți, Banca Centrală Europeană, uh, Comitetul privind riscul sistemului, SRB și autoritățile naționale competente. Însă dacă ne uităm la guvernanță, dacă ne uităm la modul în care sunt luate deciziile în acest mecanism, apar totuși niște probleme. Știți bine că președintele BCE este și președintele SRB, dar și prim, uh, dar prim vicele președintele SRB-ului este ales din rândul Consiliului de Supraveghere a BCE și um, membrii ai BCE, uh, ai guvernatorilor din BCE sunt prezenți în bordul uh, SRB și așa mai departe. Un poet italian, Eduardo Sanganiti, spune așa. Să ne uităm la tabloul pe care îl avem în față, dar și la ce se întâmplă dincolo de acest peisaj. Și atunci, de fapt, dacă intrăm în detalii, vedem cum funcționează de fapt această guvernanță. Acum, în ce privește acest mecanism uh, de supraveghere unic, unică, SSRM, SSM, știți bine că el a fost uh, bazat pe funcționarea acestor echipe comune de supraveghere, GST, care conțin membrii de la BCE și de, din partea statelor membre, și care se ocupă de supravegherea băncilor cu pertinență sau relevanță sistemică. Componenta acestor GST-uri este, de fapt, determinată de BCE și are impact asupra deciziilor care sunt luate. Mm. Deciziile structurale pe termen lung trebuie să fie validată de uh, bordul de uh, uh, supraveghere, care conține 10 membri proveniți de la BCE și de la autorități naționale competente. Pentru deciziile de zi cu zi, deciziile echipelor comune sunt validate de către ele însele. Comitetul de orientare este cel care nu are putere de decizie și atunci procesul de decizie în acest sens devine un simplu proces de negociere între BCE și autoritățile naționale competente. Iată cum guvernanța poate în mod concret să afecteze procesul multilateral de luare a deciziilor care a inspirat uh, crearea Uniunii Bancare să nu uităm că Parlamentul dumneavoastră în rezoluția din 2013 a spus că um, băncile trebuie să fie bazate pe o guvernanță și o supraveghere diversă și mai departe. Însă, în ce privește acest caracter unilateral al deciziilor, v-aș mai menționa câteva aspecte. Poate unul care pentru mine este foarte arzător și poate nu este suficient de cunoscut. E vorba de costul supravegherii financiare. Ideea care este cumva privilegiată de Comisia Europeană ar fi aceea de a Uh, finanța aceste costuri de supraveghere um, numai pe umerii industriei Beilin din procesul Beilin Și aceste costuri de supraveghere pot fi suportate de această branșă economică numai dacă se reduc suprapunerile și costurile excedentare. Numai așa poate funcționa, pentru că este clar că dacă nu se întâmplă așa, restul costurilor vor fi repercutate asupra clienților băncilor respective. Avem disparități, diferențe mari de costuri bancare um, între statele membre, în funcție de tipul de bancă și așa mai departe. Deci acest model de finanțare preconizat de comisie trebuie cumva să fie combinat <coughs> cu uh, o participare a autorităților naționale um, competente, dar asta poate să afecteze modul în care funcționează tot sistemul ESFS. Și acum, ca și concluzie, poate ceva mai strategic. Cred că ne îndreptăm într-adevăr către Uniune bancară și către Uniunea a pieselor de capitale este ceva uh, util și de neevitat. Însă, noul sistem de fin uh, supraveghere financiară nu uh, și-a rezolvat toate problemele și contradicțiile, în primul rând reglementarea standardizată, suprapunerea funcțiilor asumate diferitele autorități, guvernanța și relațiile dintre aceste instituții, plus costurile presupuse de acest sistem. Oamenii politici și supraveghetorii sunt cei care trebuie să rezolve aceste probleme în toate statele membre și la timp, însă avem aici două niveluri. În primul rând, trebuie să regândim uh, filozofia regulamentului și să vedem în ce măsură chiar regulile acestea standardizate se pot aplica tuturora. Am impre, impresia că, ca și uh, acțiunea de mediere, ar trebui cumva să revizuim cadrul de reglementare. Apoi, la un al doilea nivel, uh, politicienii trebuie să monitorizeze cu mare atenție, încă de la început, funcționarea noului SSM pentru a vedea problemele și pentru a vedea în ce măsură procesul de luare a deciziilor poate să fie mai rațional, mai clar, mai transparent. În acest sens, aici poate să intervină foarte bine controlul democratic și mm, pe de altă parte, nu sunt sigur că Parlamentul European are întotdeauna toate datele și detaliile legate de modul în care efectiv s-a ajuns la o anumită decizie. În sfârșit, trebuie să facem astfel încât cei care supraveghează, supraveghează să joace mai mult rolul care le revine, punând la bătaie propria lor experiență, propriul lor, propriile lor capacități. Însă, această uniune economică pe care încercăm să o clădim Uh, este un proces care cumva vine, intervine înaintea unei uniuni a mentalităților. Și până când vom uh, fi ajuns la o uniune a culturilor, a unei culturi comune și a mentalități comune, atunci, uh, până atunci ne vom confrunta cu anumite disparități între politica și economia noastră și atunci nu putem decât să reducem potențialele distorsiuni în sistem care vor apărea cu siguranță pe termen uh, mediu. Mulțumesc, uh, Pervanș Bere. Asistie la premier. Mulțumesc mult, regret că nu am putut participa la primul panel, dar mulțumesc pentru aceste trei intervenții pe care le-am audiat, foarte interesante. Două surprize. Niciunul dintre dumneavoastră nu s-a referit la declarațiile recente ale lui Mario Draghi asupra faptului că s-au încercat niște reguli, nu au funcționat și că deci acum trebuie să trecem să ne ocupăm puțin de instituții. E o cale care ar putea fi fructuoasă în dezbaterea noastră și în acest sens nu știu dacă de dimineață s-a evocat acest lucru, dar ipoteza, scenariul unei președinții a Eurogrup de către comisarul competent pe zona euro nu a fost citată astăzi aici în propunerea dumneavoastră. mie mi se pare o bună manieră de a concilia diversele arhitecturi și o întrebare evocată adesea și aș dori să am și opinia dumneavoastră, în special primii doi intervenienți, și anume chestiunea conflictului de interes. Mi se spune că una din dificultățile unui astfel de mecanism în care președintele Eurogrupului ar fi comisarul, atunci ar interveni un conflict de interese potrivit definițiile regulilor de supraveghere. Aceeași problemă, zic eu, ar putea interveni și în cazul statelor membre, dar fiind un argument des invocat, mi-aș dori să știu care e opinia dumneavoastră. Un al doilea aspect complicat în relația între Eurogrup și Ecofin și pe care nu l-ați evocat și mi-aș dori și aici să aud ce opinați, Eurogrupul e util pentru a era, elabora o viziune de ansamblu a zonei, a trata problemele acestei zone euro. Dar Problemele zonei euro au o altă dimensiune foarte specială, și anume punerea în aplicare a procedurilor care apoi se aplică tuturor statelor membre. Mai exact, recomandările specifice țară de țară le primește toată lumea, însă cele ale zonei euro au o dimensiune ca și mai constrângătoare. Practic, Aici se articulează două puteri diferite, Eurogrupul pe de o parte și Ecofinul pe de alta. Credeți că există aici o dificultate sau că putem supraviețui foarte bine cu acest sistem? Vis-a-vis de ce a spus uh, Daniel Schwarzer și puterea Parlamentelor Naționale, eu am putut constata din 2004 încoace, mai exact, ne-am dat seama că statele membre uh, se vor interesa tot mai mult de ce se întâmplă ce privește supravegherea piețelor financiare și coordonarea economică și monetară. Ca și alți actori, ne-am dat seama că, din cauza crizei, lucrurile s-au schimbat, iar Parlamentul European a comis o eroare, după părerea mea, eu m-am opus, dar fără succes, a acceptat deci să fie observatorul punerii în aplicare a mecanismului de, european de stabilitate. Eu cred că n-am câștigat nimic și urgența acum e de a reintegra în tratat acest mecanism european de stabilitate. Și astfel am putea rezolva unele dificultăți evocate tocmai de uh, Daniel Schwarzer. Suntem într-un paradox, avem nevoie de tot mai multă integrare azi și un risc de renaționalizare absolută, pe de altă parte, pe linie parlamentară. O altă dimensiune, poate pe termen lung, e creșterea puterii capacității bugetare, care în cadrul procedurii parlamentare am putea gestiona această temă. Am propus uh, cu mult timp în urmă ca Parlamentul să, să aibă putere de codecizie pe anumite elemente ale semestrului european. Nu pot decât să împărtășesc cele declarate de uh, Paul Craig în ce privește uh, decalajul existent între rolul legislativ foarte puternic pe de-o parte și un rol mai puțin important în utilizarea textelor legislative și în special uh, designul politicilor economice. Tocmai la capitolul la care e nevoie de o dimensiune europeană. Cred că e un subiect pe care trebuie să continuăm meditația. În uh, raportul în curs de negociere uh, într-o etapă în care ne-am pus de acord recent, e tocmai ideea unei dezbateri în ce privește uh, situația agregată a zonei euro înainte de uh, summitul de primăvară și să ducem acest text în plenară. Dar toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu alte evoluții. Mie mi se pare că, dincolo de o perspectivă revizuirii tratatelor, ar trebui să pledăm și, practic, mă adresez președintei comisiei aici și diversilor raportori din sală, însă apreciez și opinia experților, ideea că înainte de a schimba tratatele, e nevoie de un acord interinstituțional specific pentru a obține progrese în rolul Parlamentului European, nu în domeniul legislativ unde ne descurcăm foarte bine, ci în realitatea diagnosticului, dezbaterii și propunerilor concrete asupra funcționării zonei euro și asta în interesul întregii Uniuni Europene. Mulțumesc, Pervanș Maria Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumiri invitațiilor noștri, intervenții foarte interesante și utile. Aș avea câteva întrebări și, în special, uh, domnului Craig și uh, domnului Schwarze. Și aș începe cu cele spuse de doamna Schwarze, și anume scopul ameliorării guvernanței în zona euro – Cred că are dreptate atunci când spune că miza nu doar de a depăși o criză încă prezentă, ci a ne asigura că Uniunea Economică și Monetară poate aduce uh, rezultatele dorite și anume îndeplinirea obiectivelor definite în uh, tratate, în locuri de muncă, dezvoltare durabilă, etc., etc. Până acum, această capacitate de a aduce uh, rezultate și soluții e problematică. Aș avea un comentariu, după care câteva întrebări. Comentariul meu ar fi următorul. Atunci când evaluăm felul în care guvernanța zonei euro a evoluat, trebuie să recunoaștem că au existat schimbări importante în ce privește puterea executivă dar puterea legislativă um, e cu un pas în urmă în aceste evoluții și vedem rolul permanent al Eurogrupului în ce privește finanțele, recenta creația summitului euro, deși toată lumea știe cât de greu sunt de organizate aceste întâlniri la vârf și acum sunt discuții interesante asupra organizării unui Eurogrup social, implicând ministrii pentru afaceri sociale. Și cred că sunt motive întemeiate pentru această propunere. Întrebările acum. Cum putem dezvolta rolul legislativ în zona euro și care ar trebui să fie rolul, pe de o parte, al Parlamentului European și pe de altă, altă parte, rolul Parlamentelor Naționale. O altă întrebare. Sunteți de acord că această diviziune a muncii, ca să spun așa, ar putea însemna să cerem Parlamentul European să se organizeze în așa fel încât să discute teme precum aggregate fiscal stance, mixul de politici adecvat pentru eurozonă, linie directoare, pentru implementarea măsurilor euro uh, în eurozonă și nevoia de a dezvolta instrumente europene pentru a aborda în mod specific problemele zonei euro. Credeți că aceste teme trebuie abordate de Parlamentul European și apoi care ar fi rolul Parlamentelor Naționale? dincolo de rolul lor central, natural, acela de a adopta uh, bugetele naționale. Ar trebui să se implice și în adoptarea uh, planului național de reformă pentru tocmai a-și asuma uh, în mod mai adecvat aceste reforme. Și o altă întrebare. În ce fel se poate organiza rolul Parlamentului European. Sunt de acord că ideea de a forma subcomisii poate fi bună, dar poate fi relevant pentru Comisia Econ. dar și pentru Comisia Ample, pentru ocupare. Un alt exemplu ar fi bugetele. Care sunt opiniile dumneavoastră în această direcție. În fine, ce e compatibil cu tratatele europene ce privește uh, evoluțiile pe care tocmai le-am citat și ce nu e compatibil cu tratatele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Richard Corbett! Mulțumesc! Două puncte, dacă îmi permiteți. Unu, O anomalie, dacă putem să o numim așa, a, a tratatului pentru stabilitate și guvernanța economică. Profesorul Craig a citat acest lucru. O anomalie care ar face ca acest tratat să fie ilegitim în a prescrie uh, comportamente ce afectează instituțiile europene, chiar dacă e un tratat uh, uh care a fost uh, ratificat doar de o parte a statelor membre, nu de toate. Cu toate acestea, instituțiile europene și toate statele membre, în practică, au uh, căzut de acord asupra acestui uh, instrument și trăiesc cu el, nu? Cred că unul din motivele principale pentru acest lucru e felul în care s-a născut acest pact. Pentru că inițial intenția a fost nu de a avea un tratat separat, ci un protocol ca anexă la tratate și prim-ministrul unui stat membru, nu mi-amintesc pentru moment care anume, s-ar putea să nu fie prim-ministru timp prea îndelungat, deci un singur stat membru a introdus dreptul la veto și de aceea s-a recurs la un alt tratat, iar semnatarii acestuia, care au negociat cu Marea Britanie prezentă în sală, l-au negociat în acea fel încât să-l aducă cât mai aproape de uh, tratatul de bază. Și din punctul meu de vedere, bine au făcut. O a doua temă e următoarea. Trebuie să existe vreo diferențiere în Parlamentul European între uh, deputați din zona euro și deputați care nu utilizează moneda euro? Dacă vorbim de alcătuirea unei subcomisii parlamentare și pentru mine apare aici o seamă de probleme. Dacă începem să tratăm problema euro, nu ar trebui să o facem și pe tema Schengen, bună oară cu Schengen, Cipru, Marea Britanie, România și Bulgaria, care nu participă aici sau trebuie să avem o subcomisie Schengen. Membrii uh, danezi trebuie eliminați de la Comisia pentru Apărare, Italia și Spania trebuie oare eliminate sau să aibă o subcomisie în ce privește Curtea de Europeană pentru Brevete. Trebuie să mergem încă și mai departe și în politica comună de pescuit, Republica Cehă, Ungaria, Luxemburg, Austria, Slovacia, care nu au ieșire la mare, trebuie să fie eliminate din discuțiile despre pescuit. Vedeți, problemele create sunt imense odată ce uh, Uh, apare un precedent. În parlamentele naționale nu e un lucru ne neștiut. Uh, deputați uh, scoțieni sau nordirlandezi în țara mea discută texte legislative care nu afectează regiunea pe care ei o reprezintă. La fel se întâmplă și în alte state. În Europeană, ce am făcut e, am creat o diferențiere la Consiliu dar nu și la Parlament, nici la Comisie și nici la Curtea Europeană de Justiție. Și uh, echilibrul mie mi se pare just. Ar fi de altfel foarte dificil în ce privește Eurogrupul. Când practic nu vorbim de o simplă definire a celor care sunt în grup și cei care sunt în afara lui. Ar fi Danemarca, sunt alții care sunt pe drum spre euro, termen uh, scurt, mediu și cei care pe termen lung uh, vor interveni în euro și alte țări care nu au niciun chef să intre în zona euro. Iată, diverse modalități de diferențiere. Recunosc că poate lucrurile depind și de funcția Parlamentului, dacă e una de control uh, democratic, pe de altă parte, dacă se elaborează rapoarte și se răspunde la inițiativele Comisiei, totul e în regulă. Dar dacă, pe de altă parte, va exista o capacitate fiscală pentru zona euro, cu resurse financiare provenind doar din statele care sunt membre de pline ale zonei euro, atunci, într-adevăr, în Parlament va fi dificil să intervină un vot în care eurodeputați din țări care contribuabilii nu contribuie tocmai la uh, bugetul comun, lucrurile ar fi mai complicate. Uh, dar în situația curentă nu susțin nicio distinție artificială între eurodeputați. Nu sunt nici necesare, nici utile. La fel și în cazul Comisiei sau Curții. Mulțumesc, Mercedes Bresov. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să vedem cum stau lucrurile. Iată care e opinia mea. A aborda guvernanța zonei euro înseamnă să ne amintim mereu și mereu ce spune și domnul Draghi într-una, repetă statelor membre, faptul că guvernanța economică trebuie să meargă mână în mână cu o uniune politică. E un element crucial. Inclusiv ascultându-l pe domnul Corbett, care uh, s-a exprimat foarte pertinent, uh, E evidentă legătura complexă între absența de uniune politică și, deci, absența legitimității anumitor acțiuni percepute de statele membre ca un fel de instrucțiune care le e impusă, deoarece există acest aspect politic ce nu permite utilizarea și aplicarea instrumentelor bugetare instrumentelor de politică economică tradiționale. Cred, pentru a reveni la experții invitați, mie un punct important mi se pare de a înțelege în ce fel ne putem adresa întregii Uniuni Europene și cum putem prevedea o mai mare capacitate de intervenție pe aceste teme, care trebuie tratate, bun înțeles, în Parlament, pentru a vedea dacă merită sau nu modificate tratatele. Iar în cadrul tratatelor trebuie să vedem dacă nu cumva putem găsi pentru Uniunea Europeană o capacitate de politică bugetară cu resurse proprii În acest fel, Parlamentul ar putea căpăta uh, poziția justă de colegislator, pentru că fără resurse proprii nu există o poziție de colegislator pe această temă, pentru că până la urmă problema resurselor e tranșată de statele membre. Însă dacă ar exista o putere bugetară veritabilă, e bine atunci, Parlamentul European ar putea uh, fi colegislator și legitimitatea democratică a guvernanței economice ar putea spori inclusiv guvernanța zonei euro. Al doilea rând, un buget adecvat, un buget în măsură să reacționeze la dezechilibrele economice, la problemele care apar. Dezechilibre ce pot uh, apărea în cadrul unei zone cu monedă unică. Și nu vorbesc aici de o punere uh, la oaltă a datoriilor, ci le oferi o posibilitate suplimentară de îndatorire, firește în cadrele unei abordări cât se poate de uh, proporționată cu un eventual efect acordeon în funcție de evoluția ciclurilor economice. Parlamentul European indiferent dacă s-ar face distinția între țări euro și țări non-euro, cum spuneam, Parlamentul ar căpăta posibilitatea de a administra altfel dosarele pe care lucrează cu o putere politică sporită. Și în ce privește o eventuală subcomisie parlamentară pentru țările zonei euro, mm, da, ar putea fi util, dar sunt de acord cu Richard Corbett am putea constitui un precedent uh, deschizând calea unei întregi serii de diviziuni, sciziuni, diferențieri ce riscă să facă lucrurile încă și mai complicate și e adevărat că moneda euro până la urmă e viitorul întregii Uniuni. Fie că e vorba de țări care se vor alătura uh, zonei euro de îndată ce îndeplinesc criteriile, dar și țări care sunt legate deja de moneda euro prin raporturile de schimb, dar există și țări care au obținut permisiunea să nu se alăture niciodată zonei euro, să nu adopte niciodată moneda unică. Da, să fim serioși, moneda euro are un impact asupra lirei sterling. Uh, și câtă vreme Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană, interesul deputaților britanici să discute teme legate de euro, acest interes uh, va rămâne legitim și va dura. Dacă e vorba de a completa Uniunea Economică și Monetară cu instrumente bugetare și economice, e un lucru probabil necesar pentru a oferi un rol mai puternic monedei euro. Ar fi o abordare mai interesantă, mai degrabă decât să uh, modificăm arhitectura instituțională. E adevărat moneda euro trebuie să aibă propria sa forță de instrument bugetar adecvat. Pentru a-și putea juca rolul în sistemul economic mondial. E adevărat că dacă ne furnizați un text scris, aș dori să revin și să reflectăm asupra temelor evocate de domnul Latore. Există aspecte indispensabile care consolidează capacitatea monedei euro și care consolidează poziționarea mondială a monedei euro. Aș dori să cunosc opinia experților noștri. Uh, just questions. Um... Această perioadă post-Maastricht este de fapt una interguvernamentală. Întrebarea mea ar fi ce, cum putem explica faptul că acest ultim val al relațiilor interguvernamentale a atras acorduri internaționale fără a se gândi să folosească instrumentele pe care le avem în tratate, adică cooperarea întărită. De ce s-a ajuns la această variantă extremă? Ne tot gândim cum să facem, cum să implicăm parlamentele naționale, cum să facem să funcționeze această dublă legitimitate sau cum să evităm situația în care le putem implica mai mult în acest proces. Parlamentele naționale, sigur, vorbesc pe probleme naționale și nu am văzut discuții în care să uh, insiste pe interesul european, dar întrebarea mea ar mai fi de ce legiuitorul a prevăzut în tratat uh, această dimensiune euro pentru executiv, dar nu și pentru legislativ. <clears throat> și o ultimă întrebare. Această poziție fiscală a zonei euro, credeți că avem suficiente instrumente la îndemână care să ne protejeze față de hazardul moral. De atunci, unele state vor ajunge să se bucură de minusuri pentru că ceilalți au plusuri și toate sunt bune până la urmă. Asta despre cam atâtea întrebări, nu știu de unde ați dori să începeți. Vă rog. Mulțumesc. Un set de întrebări uh, provocatoare. Dacă n-am avea problema timpului, sunt sigur că am putea discuta toată după amiaza. Vom continua în engleză după ce interpreții vor pleca peste 5 minute, dar oricum așteptam să am doar 3-4 minute, spune domnul Craig, pentru acest răspuns. <clears throat> Succint, așadar, nu pot, ține, nu pot lua în calcul toate întrebările foarte bune care au fost adresate. Câteva, așadar. Un punct pe care l-ați menționat, l-a menționat și domnul Colbert, ideea folosirii tratatelor altele decât tratatul de la Lisabona decât să se folosească mecanisme din tratatul de la Lisabona. Acest tip de întrebare, de comportament, cu cele, spunea, cu cele spuse de domnul Colbert, eu aș spune în felul următor. Motivul pentru care oamenii au folosit tratatele altele decât tratatele de la Lisabona, au fost diferite de mecanismul de stabilitate și altele asemenea. Iar cât privește ministrul nostru a fost doar o parte a problemei atunci. <clears throat> în realitate trebuie spus că motivul pentru ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat într-un tratat altul decât tratatul de Lisabona, pentru că din cauza presiunii politice asupra președintelui francez și a cancelarului german. Ambii aveau alte motive independente, spunând că, când au spus că vor oferi noul mecanism de supraveghere printr-o reformă a tratatului principal, ceea ce s-a dovedit imposibil prin vetoul lui Cameron. Ar fi fost posibil să ofere ce doreau să ofere și ce au oferit până la urmă, s-ar fi putut face în tratatul de la Lisabona, așa cum arată și faptul că, dacă ne uităm la conținut, comparăm pachetul de 6 și cel de 2, e dificil să găsim multe diferențe, cum au și arătat mulți comentatori. Și motivul pentru care s-a insistat în afara tratatului de la Lisabona nu era că nu se putea face prin intermediul tratatului plus o cooperare <clears throat> îmbunătățită, ci pentru că presiunea politică asupra celor două personalități a făcut în așa fel încât a trebuit să acționeze altfel decât prin legislația secundară, chiar dacă, în mod paradoxal, aplicarea măsurilor în acest plan fiscal ar fi fost mai eficace, mai aplicabile decât prin intermediul tratatului de la Lisabona. Am uh, notat că s-a ținut cont de acest compact financiar, dar poți fi de acord la, cu astfel de sugerări făcute pe un site oficial, ca site-ul Consiliului, deci nu sunt de acord cu faptul că legitimitatea summiturilor europene vine dintr-un astfel de compact fiscal. Cam asta despre aceste întrebări. O altă întrebare Uh, adresată într-o serie de uh, situații cu privire la guvernanța economică și la măsura în care Uniunea Europeană are sau ar putea avea o capacitate îmbunătățită în domeniul fiscal, aș face două lucruri. Pe de o parte, aș spune aveți un, o viziune mai apropiată asupra ceea ce se întâmplă la nivel politic și puteți decide dacă uh, aceste lucruri sunt posibile, se vor întâmpla sau nu. Dar, <clears throat> ca academician, aș sublinea un punct. Cadrul pentru aceste dispoziții cu privire la Uniunea Monetară a fost stabilit în textul de la Maastricht și apoi reîntărit tratatul de la Lisabona. Acest tratat acest cadru a arătat ce erau dispuse statele membre să lase de la ele, să, uh, la ce să renunțe cât privește politicile fiscale și bugetare. Și întreaga poveste cu privire la criza după 2008 poate fi citită și în felul următor. Există o simetrie la nivel european cât privește aceste politici, dar care a fost de fapt un accident care aștepta să se întâmple pentru că nu se putea insista niciodată cu această asimetrie. Motivele s-au tot văzut în ultimii 4-5 ani și era inevitabil să nu crească supravegherea centralizată <clears throat> asupra Uniunii Economice și Monetare. În același timp, toată lumea vede că <clears throat> statele membre tot revin cu o contrapresiune, arătând câtă supraveghere sunt gata să suporte cât privește bugetele naționale. Și e o tensiune continuă aici și nu am, din păcate, o baghetă magică pentru a rezolva această tensiune. Aș fi putut face mulți bani până acum dacă aș fi avut o astfel de baghetă. Și foarte pe scurt, un ultim aspect. Cât prește rolul parlamentelor naționale și mă opresc după acest punct. Părerea mea e în felul următor. Eu cred că e foarte important ca parlamentele naționale să joace un rol potrivit, corespunzător, în aplicarea și transpunerea legurilor care există în sistemele de 6 și 2 și în pactul fiscal și e normal, e bine să aibă un rol. Mai cred că e important că dacă li se poate recunoaște nevoia de o putere centralizată mai mare în Europa, de asemenea foarte important. Însă, problemele apar în momentul următor, un punct care a fost menționat de mai mulți vorbitori și de contribuții din sală. Parlamentele naționale vin cu perspectiva națională, ceea ce e inevitabil. Și de 28 de ori interesul național nu face interesul european. Și de 18 ori interesul uh, <clears throat> euro nu rezultă în interesul zonei euro. Deci când lumea cere puteri mai mari pentru parlamentele naționale, întrebarea mea următoare este puteri să facă ce? Pentru că, așa cum am arătat, mă îngrijorează o creștere a interesului național și o diluare a celui european. Mulțumesc. Doamna Schwarz, mulțumesc. Părțirea acestor sarcini între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, cum spunea uh, doamna Maria Jean Rodriguez, cred că lista dumneavoastră este cea corectă, pentru că la nivel național, acolo sunt deja competențele, iar pentru nivel european, cred că acolo ar trebui să ajungă competențele introducerea unei componente mai puternice face acest lucru inevitabil, după părerea mea. E inevitabil să existe un uh, control parlamentar mai puternic, deci sunt de acord cu lista de priorități și include și discutarea poziției fiscale. Aș mai adăuga ceva la următorul punct. După părerea mea, parlamentele naționale trebuie să, se, să fie implicate în această discuție. Doamnă președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Riscul renaționalizării dezbaterii există, dar pentru că există nu-l putem înlătura. Trebuie să uh, atacăm acest risc. Să-l... <clears throat> Văd așadar ca tot această situație ca pe o, un proces de învățare la nivel european, care continuă și astăzi, după 16 ani de Uniune Monetară, realitatea unei monezi unice și a unei economii integrate de facto, care nu funcționează întotdeauna așa cum trebuie, dar din punct de vedere tehnic este, acest lucru trebuie înțeles la ambele niveluri, atât la nivel european cât și național. De aceea cred că această discuție trebuie să aibă loc la nivel european, pentru că acolo se poate formula interesul european, după care e și o problemă de distribuție sensibilă din punct de vedere politic, dar dacă procesul nu este înțeles și distribuit la nivel național, nu vom ajunge niciunde și va exista o deconectare între cele două niveluri și probleme mai mari chiar în înțelegere și în legitimitate, după părerea mea. Aș dori să mă mai refer la următoarea întrebare. <clears throat> Componenta zonei euro, dacă să o discutăm acum în Parlament sau mai târziu, aș spune următorul lucru. Dacă suntem de acord că componenta fiscală cere un rol mai important pentru Parlament, eu aș spune că avem deja elemente mici ale acestei capacități și dacă adăugăm mecanismul de supraveghere și stabilitate, da, mă refer la ceea ce avem în zona euro. Sigur că trebuie să fie un proces dublu de schimbare instituțională, pe de o parte, și de consolidare tratatului, pe de altă parte și spun că avem, apar aceste componente fiscale care apar în mod uh, dezorientat. Unele se referă doar la zona euro, altele sunt mai largi, aș include aici planuri, Juncker, de exemplu. Ideea interesantă de mult timp încoace cu acordurile contractuale, cu încurajările fiscale ca să uh, promoveze reformele naționale e de același tip. Unele instrumente sunt gândite ca fiind accesibile pentru toate cele 28 de state membre. Eu spun că în fiecare caz, în parte, argumentul pentru a avea acest instrument în zona euro e mai puternic decât pentru întreaga Uniune Europeană și dacă avansăm cu integrarea, vom vedea probabil un proces natural al aprofundării zonei euro și mai puțină integrare între statele membre care au decis să nu se alăture zonei euro. Un alt punct important ar fi să ne gândim la care este la scenariul pe care l-am prevăzut pentru aprofundarea acestei zone euro. E un proces controlat în acest moment cu rapoartele celor patru sau cinci președinți și așa mai departe. Dar ce se întâmplă dacă se întoarce criza la un moment, dat pe care, la un moment pe care nu-l putem defini? Poate să se întâmple prin Grecia sau printr-un alt factor. Și atunci, poate că e o, zonă, o țară care părăsește zona euro. Eu cred că ar fi o mare greșeală, dar în orice caz ne-am confruntat cu o situație în care o dinamică politică spre aprofundare există, sper eu. Și sper că suntem pregătiți intelectual să facem ca acest lucru să se întâmple nu doar în termen de um, gestionarea crizei, ci și cu o componentă corespunzătoare politică. Mulțumesc! Mulțumim, următorul vorbitor. Aș dori să subliniez importanța domeniului bancar și impactul pe care îl va avea asupra economiei reale. Acest lucru există deja, deci aș uh, sublinia nevoia pentru o bună funcționare. Let me just um, to to get to my conclusion. Let me just uh, uh, come back to what how we started this integration process. We started